Colegi, grazie. Colegi, bună dimineața. Haideți să începem lucrările noastre. În ceea ce privește ordinea de zi, dacă nimeni nu are nimic de obiectat, atunci putem considera că este aprobată ordinea de zi. Și în ceea ce privește procesul verbal al întâlnirii din 16-17 martie, și aici v-aș întreba dacă are cineva ceva de obiectat, pentru că dacă nu, am putea să-l considerăm adoptat acest proces verbal. Aș dori să vă informez că o echipă de televiziune din Parlamentul European va firma parțial reuniunea de astăzi și acest lucru se va întâmpla pentru a exista o înregistrare pentru centrul de uh, vizitatori a Parlamentului European, iar această filmare își propune să-i familiarizeze pe cei care vizitează Parlamentul cu diferite momente ale activității parlamentare. Deci dacă nu aveți nimic împotrivă, vă rog să aveți răbdare și să fiți uh, bun să acceptați această prezență a echipei de televiziune în sală. Următorul punct pe ordinea de zi este un schimb de opinii cu Robert Cooper, pe care îl avem aici lângă noi, care este director general pe probleme de afaceri externe și politico-militare de la Consiliu. Și vom discuta în legătură cu reuniunea Consiliului Afaceri Externe din 26 aprilie și în legătură cu concluziile Consiliului adoptate cu acea ocazie. Și acum, stimate director general, domnule Cooper, bine ați venit. Este o mare plăcere să vă urez bun venit în această comisie. Dumneavoastră ați uh, mai participat la reuniunea acestei comisii pentru a vorbi despre afacerile externe. Tema de astăzi o reprezintă reuniunile Consiliului de Afaceri Generale și Externe din 26 aprilie trecut. Doamna înalt reprezentant Catherine Ashton v-a rugat deci să ne științați în legătură cu ce s-a întâmplat acolo. Aș dori să reamintesc distinșilor colegi că domnul Cooper a fost uh, primit aici pentru a ține locul doamnei înalt reprezentant, ceea ce este o practică deja consolidată și președinția Consiliului de Afaceri Externe trebuie să informeze în mod constant Comisia AFET în legătură cu lucrările acestui Consiliu atât de important. Așadar, dau cuvântul domnului uh, Cooper. Domnul se află aici provizoriu și subliniez uh, voința noastră de a putea avea întâlniri periodice și constante cu doamna înalt reprezentant Catherine Ashton. Înainte de a-i da cuvântul Aș dori să le spun colegilor să aibă grijă la cât timp vor interveni. Domnul Cooper, vă rog și pe dumneavoastră să fiți cât se poate de concis ca să existe timp și de o dezbatere așa mai mică. Vă spuneam, vă rog să vă mărginiți la punctele discutate la Consiliul de Afaceri Externe și să nu intrați în detalii în legătură cu afacerile generale. De aceea nu putem vorbi despre Serviciul European de Acțiune Externă. Nu discutăm acest subiect, chiar dacă el este prevăzut ca punct de discuție, deoarece acest lucru este de competență prezidența Consiliului de Afaceri Generale, pe care sigur că îl prezidează președinția spaniolă. Vă reamintesc care sunt subiectele pe ordinea de zi a Consiliului de Afaceri Externe de luna trecută. În primul rând e vorba de concluziile cu privire la politica uh, comună de securitate și apărare și diferitele misiuni civile și militare în derulare. De asemenea, este vorba de punerea în aplicare a strategiei UE pentru Pakistan și Afganistan alegerile din Sudan și dificultățile cu care ne confruntăm în această țară și situația în Kyrgyzstan. Domnule Cooper, vă mulțumesc încă o dată pentru prezentarea noastră și aveți cuvântul. Timp de 15 minute. Um, Kyrgyzstan. Okay. No. Ah, okay. Right. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Uh... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus și dumneavoastră, un alt reprezentant, fiind acum în călătorie, m-a rugat să o înlocuiesc la această reuniune. Este un aranjament tranzițional. Vom vedea ce se va întâmpla pe parcursul anului pe măsură ce Serviciul de Acțiune Comună Externă este stabilit. Consiliul de Afaceri Externe, întrunit pe data de 26 aprilie, săptămâna trecută, a fost un uh, eveniment complicat cu multe fațete, pentru că au existat reuniuni separate și apoi reuniuni uh, în plen cu ministrii de apărare și ministrii de afaceri externe. Pe agenda s-a aflat o serie de subiecte, unele dintre ele au fost menționate deja de domnul președinte, inclusiv cel al Afganistanului, Sudanului, Birmania, Myanmar, criza din Kyrgyzstan. S-a discutat scurt și despre Somalia de asemenea. Întâlnirea cu ministrii de apărare a fost una în care ministrii au analizat operațiuni, operațiunile în curs. De asemenea, s-a discutat și despre chestiuni instituționale și structurale care au rezultat după lucrul de pregătire a Serviciului de Acțiune Comună Externă, inclusiv discuția Uh, în discuția cu uh, ministrii de afaceri externe. Ministrii de afaceri externe au început să analizeze o strategie a politicii externe, o strategie generală ținând cont de relații și de priorități. Pentru a intra în mai multe detalii, aș dori să încep cu reuniunea ministrilor de afaceri externe Acestea, aceștia au analizat operațiuni militare în curs, în special au analizat chestiunea operațiunii Atalanta pe coasta Somaliei și au subliniat faptul că trebuie să se identifice atât sursa cât și rezultatele pirateriei pe coasta somaleză. În altul reprezentant a confirmat intențiile de a călători în această regiune pentru a vedea la fața locului ce se întâmplă cu operațiunile în derulare și cu procesul de follow-up. De asemenea, ministrii au analizat și chestiunea misiunilor de training care sunt lansate pentru Somalia pentru a încerca să contracarăm problemele ce există atât pe mare cât și în teritoriu. Și asta ținând cont de programul ONU pentru sprijin pentru Somalia. La final, a existat un schimb de opinii privind programul Altea, misiunea europeană în Bosnia, și această chestiune este foarte importantă. Ministrii au salutat intenția înalte reprezentante de a avea pe viitor reuniuni regulate cu um, miniștrii de afaceri externe și miniștrii de apărare pentru a discuta chestiuni care revin portofoliului acestora. De asemenea, în alta reprezentantă i-a adus la curent pe miniștrii de apărare în ceea ce privește um, Serviciul European de Acțiune Externă, care este acum dezbătut și va fi dezbătut în continuare pe parcursul acestei zile în detaliu. De asemenea, doamna Ashton a subliniat și cât de importantă este organizarea acestui serviciu care va permite Uniunii Europene să aibă o abordare comprehensivă și să folosească diferite mijloace pentru a face față anumitor probleme. La întâlnirea formală a ministrilor de apărare s-a discutat despre securitatea maritimă și Înalta reprezentantă, Comisia și statele membre au fost invitați să analizeze diferite posibilități de a demara acest subiect mai degrabă complicat. De asemenea, înalta reprezentantă i-a adus la zi pe miniștri în ceea ce privește gândirea europeană la nivelul răspunsurilor la dezastre, o chestiune care a fost stimulată de cutremurul din Haiti și de contribuția pe care Uniunea Europeană și statele membre au uh, adus-o în a face față acelei crize de acolo. Ministrii au discutat posibilul rol al unor instrumente de apărare care pot veni în uh, ajutoarele umanitare. Acesta reprezintă un subiect pe care miniștrii de apărare îl vor discuta încă o dată când se vor întâlni la Consiliu săptămâna viitoare. De asemenea, mai târziu, aceștia vor arunca o privire și la instrumentele de răspuns la dezastre naturale. În ceea ce privește sesiunea comună acum, este vorba despre sesiunea ministrilor de apărare și de uh, afaceri externe, aceasta a fost tratată în două părți. Odată, Consiliul s-a întrunit uh, separat și acolo s-a analizat implementarea planului de acțiune pentru Afganistan și Pakistan, planul european. Acesta a fost uh, analizat în urmă cu șase luni și acum se discută despre implementarea lui. Cea mai importantă trăsătură a fost numirea ambasadorului Ușațca ca reprezentant al Uniunii Europene în Kabul. Mai apoi a avut loc o reuniune informală a Consiliului, reuniune la care secretar, secretarul general NATO, domnul Rasmussen, a fost și el de față ca invitat și a prezentat acțiunile NATO. Au urmat apoi discuții aprinse privind oportunitățile de colaborare în zonele de coastă între Uniunea Europeană, NATO și ONU. Toate acestea au reprezentanți nou numiți în Afganistan și toate au un angajament profund de a colabora. Mai apoi, ministrii de afaceri externe au discutat problemele ce există în Sudan, asta prin prisma alegerilor, alegerilor care tocmai au avut loc. Discuția însă, pe marginea acestui subiect, a fost una care privea mai degrabă spre viitor decât în trecut, pentru că alegerile în sine nu reprezintă altceva decât o parte a unui acord de pace comprehensiv care, iată, a fost pus în mișcare acum. Și acum uh, Consiliul îi acordă acestea o mare importanță în chestiunea Sudanului pentru că s-a subliniat importanța riscurilor ce există acolo și importanța continuării angajamentului european față de această regiune. În ceea ce privește Cârgăstanul, în altul, altul reprezentant a adus la zi Consiliul în ceea ce privește răspunsul, reacției Uniunii Europene la criza de acolo. S-au adoptat concluzii în care s-a subliniat nevoia uh, Uh, unei reveniri urgente la ordine publică, unei uh, acțiuni la nivelul guvernului, pentru că există acolo o nevoie ca autoritățile din Kyrgyzstan să se implice astfel încât să facă tot posibilul pentru a asigura legitimitatea democratică sau o oarecare legitimitate în acest sens acolo. De asemenea, Consiliul a adoptat o serie de concluzii în ceea ce privește Birmania, Myanmar. S-a subliniat că există anumite îngrijorări în ceea ce privește legea electorală acolo și s-a analizat posibilitatea a organizării unei misiuni pe parcursul acestui an în această regiune. Decizia, a fost, o decizia ce s-a luat a fost aceea de a extinde sancțiunile pe parcursul acestui an. La capitolul chestiuni diverse, Ministrii de afaceri externe au revenit la chestiunea operațiunii Atalanta în ceea ce privește combaterea pirateriei și s-a discutat despre o potențială decizie ce va veni din partea guvernului kenian pentru a termina acordul privind transferul de pirați. se dorește găsirea unei soluții mai durabile, să spunem așa, în ceea ce privește acest subiect și de, tocmai de aceea se planifică o vizită în regiune. După cum am specificat, la prânz, de afaceri externe a avut un schimb de opinii în ceea ce privește chestiunea pirateriei strategice în regiune și alocarea de resurse, stabilirea de relații între Uniunea Europeană și partenerii cheie de acolo. Domnule președinte, acestea fiind spuse, cred că am acoperit marile subiecte tratate la Consiliu. După cum a spus și dumneavoastră, Consiliul a adoptat o serie de concluzii comprehensive în ceea ce privește operațiunile PESC care sunt în derulare în momentul de față. Vă mulțumesc! Grazie, dottor Cooper. Lei ha messo sul tavolo molte... Mulțumesc, domnule Cooper. Ați prezentat o serie de elemente importante, uh, foarte mulți colegi au cerut să ia cuvântul, dar înainte de a da cuvântul, v-aș anunța că tocmai în ceea ce privește această chestiune există foarte multe cereri de luare la cuvânt, așa încât timpul pentru fiecare dintre dumneavoastră va fi limitat la un minut și jumătate și vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare și deja îi dau cuvântul primului care a cerut să ia cuvântul, domnul Salafranca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu aș dori să urez bun venit colegului nostru, domnului Cooper, și um, Așa cum a spus și dumneavoastră foarte bine, prezența dumnealui astăzi aici este una care are o, un caracter provizoriu, însă aș dori, domnule președinte, să vă reamintesc că de foarte multe ori acest caracter provizoriu devine definitiv, așa încât vom avea ocazia să discutăm despre această chestiune ca urmare a solicitării grupului meu, dar și a altor grupuri, în sensul că da, a existat un consiliu foarte dens și aș dori să-l întreb pe domnul cu următorul lucru. E vorba de Somalia și de operațiunea Atalanta și să-l întreb despre importanța acordurilor cu țările terțe pentru a putea să-i prindem pe, să fie prinși pirații. Cred că acest lucru apare în concluziile Consiliului. V-aș ruga să ne dați niște detalii în legătură cu situația actuală, cum se prezintă ea și cum considerați că s-ar putea îmbunătăți situația în relația cu țările terțe. Apoi, în ceea ce privește gestionarea crizelor, domnule președinte, se vorbește în concluziile Consiliului despre posibilitatea de a lansa negocieri cu țările terțe și unele dintre ele deja participă alături de noi uh, tocmai pentru a putea permite uh, participarea acestor țări terțe. Se vorbește despre China, spre exemplu, ca și mai concret. Aș dori să-l întreb pe domnul uh, Cooper dacă poate da detalii în legătură cu această chestiune, dacă există o solicitare din partea, uh, din partea, partea părții chineze sau dacă este o inițiativă a Uniunii Europene. Și o ultimă întrebare în legătură cu politica externă și securitate comună, cu PESC, s-au făcut o serie de trimiteri la această problemă a capacităților militare și aș dori în egală măsură să um, faceți dumneavoastră o evaluare valoare extinsă a chestiunilor care țin de prezența uh, Agenției Europene uh, în, de Apărare și ce aveți de spus în acest sens. Mulțumesc, domnule Salafranca, și acum are cuvântul domnul, cuvântul domnul Zvoboda pentru a doua cerere la cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri, în subcomitetul nostru de securitate și apărare, am discutat despre multe din aceste chestiuni și nu doresc să intru în detalii, dar în ceea ce privește Bosnia, Ați discutat în trecut despre situația de acolo. Noile discuții ce au avut loc la Washington săptămâna trecută au spus că trebuie să continuăm în aceeași direcție, dar aș dori să aflu cum, care este percepția dumneavoastră în ceea ce privește chestiunile constituționale din Bosnia. În al doilea rând, ați menționat Cârgăstanul. Aici perioada președinției germane am dezvoltat o strategie comprehensivă pentru această zonă, pentru Asia, pentru că nu, este, nu există probleme doar în acea zonă, ci pretutindeni. Se dorește cumva acum revitalizarea acestei strategii pentru că am văzut că există anumite pericole în Uzbekistan și în țările învecinate. Și, în al treilea rând, mi se pare foarte ciudat faptul că nu a fost menționat Iranul la Consiliul Mișilor de Afaceri Externe la Washington a fost vehiculată ideea de a da o rezoluție în ceea ce privește sancțiunile pentru Iran într-un efort multilateral venit din partea guvernelor pentru a da niște sancțiuni care să nu vină în continuare sancțiunile propuse de Congresul American, ci să fie o activitate unilaterală. Ei bine, acum Sigur, ne exprimăm pentru extinderea sancțiunilor, dar aș dori să știu ce anume, sau dacă ministrii de externe sunt conștienți de această decizie a Congresului American și dacă vor face ceva uh, în privința acțiunilor unilaterale ale americane. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Watson are cuvântul. Domnul Watson. Grazie, președinte. Um, I wonder if I might, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, Aș dori să-mi exprim dorința ca întâlnirile între miniștrii de afaceri externe să aibă loc mai des, pentru că e vorba de evenimente care sunt deosebit de importante pentru Uniunea Europeană. Dacă îmi permiteți, aș dori să mă refer acum la un subiect mai precis, Afganistanul. Uh, și m-aș referi mai precis la PAC-AF, care este, de fapt, o, un, strâns legat de situația securității în uh, Afganistan. Grupul nostru, este, grupul nostru politic este foarte interesat de acest subiect. Aș dori să știu care sunt planurile din partea ministrilor de apărare pentru a uh, opera o anumită împărțire a sarcinilor între Uniunea Europeană și NATO. Ați vorbit despre domnul Rasmussen. Aș dori să știu dacă, într-adevăr, doamna uh, înalt reprezentant va călători în India curând și poate că e un subiect care ar putea fi discutat cu guvernul indian și poate că ar trebui să existe un îndemn din partea înaltei uh, reprezentante în acest sens. Apoi aș dori să ascult câteva comentarii în uh, ceea ce privește includerea, uh, implicarea uh, Statelor Unite în, cea în uh, arestarea uh, membrilor uh, care aparțin Al-Qaeda. Aș dori să știu dacă există discuții pe această temă. Eventual, Uniunea Europeană ar putea să adopte vreo poziție în ceea ce privește această situație. De asemenea, uh, Știm că există în ultima vreme din ce în ce mai multe crime judiciare, din ce mai multe execuții și aș dori să știu, mai ales în China, și aș uh, dori să uh, subliniez faptul că grupul nostru politic condamnă aceste execuții și aș dori să o fac în mod public. Mulțumesc, care acum cuvântul colega noastră, doamna Cec. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, încă de la bun început aș dori să-mi exprim satisfacția în ceea ce privește venirea domnului Cooper pentru a ne explica rezultatele uh, Consiliului de săptămâna trecută și aș fi dorit totuși să știu dacă eventual pe viitor am putea să avem o întâlnire fie cu dumneavoastră, fie cu doamna Ashton imediat după Consiliu. În orice caz apreciez faptul că astăzi ați venit. De asemenea, aș dori să pun o întrebare la care s-a referit și domnul Svoboda în ceea ce privește strategia în Asia. Și apoi o altă întrebare uh, referitor la EULEX în Kosovo. Eu sunt raportor pentru Kosovo, tocmai m-am întors dintr-o vizită, dintr-o misiune pe teren și am avut o discuții foarte interesante, o experiență interesantă în momentul în care uh, EULEX a lansat anchete și uh, Uh, în ceea ce privește um, personalități, ministrul transporturilor și așa mai departe, uh, s-a sugerat că trebuie să ne implicăm mai mult în cazurile de corupție care au fost descoperite. Aș dori să știu dacă în sânul Consiliului, dacă la, în concluziile Consiliului se discută despre importanța misiunii EULEX în uh, aceste cazuri de criminalitate. Uh, mie mi s-a părut foarte uh, interesant în momentul în care m-am întâlnit cu doamna Yves de Chermabon. uh, să discutăm toate aceste subiecte. L-am felicitat pentru modul în care gestionează această situație și adevărat că uh, trebuie analizat modul în care personalități sunt implicate în cazuri de corupție. Însă de asemenea, știți că mai există și o, un alt aspect uh, cu care ne-am putea confrunta. Uh, am fi putut poate să găsim, cel puțin din partea partenerilor americani, o altă formulă pentru a organiza acest lucru și aș dori să știu uh, Uh, dacă nu cumva acest lucru ar putea pune în pericol succesul EULEX pe viitor. Aș dori să știu din partea Consiliului care este poziția deocamdată pentru a susține și pentru a întări misiunea EULEX în modul său de a uh, lupta împotriva corupției, uh, mai ales în ceea ce urește anumite personalități pe teren. Mulțumesc! Mulțumesc și ultima intervenție din prima rundă, doamna Luling. Vă rog, nu uitați că avem un timp de intervenție limitat, la un minut și jumătate, pentru că mai sunt și alți colegi care doresc să ia cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc. Ceilalți colegi au vorbit câte două minute. Voi încerca totuși să respect timpul alocat. Domnule Cooper, în rezoluția Consiliului la punctul 88 putem să citim că Uniunea Europeană a venit cu propuneri în fața NATO pentru intensificarea colaborării. Ei bine, eu nu cunosc aceste propuneri și nici nu am găsit nicăieri uh, ceva de citit pe marginea acestor propuneri. Ce anume conțin acestea? Sunt niște documente publicate sau dacă nu, vreau să știu când anume vor fi informați parlamentarii în ceea ce privește conținutul aceste, acestora. La punctul 16 al rezoluției se discută despre colaborarea începută de EUPOL în Afganistan și aceasta este lăudată. Aș dori însă să vă întreb dacă puteți să oferiți exemple în ceea ce privește colaborarea concretă în acest domeniu și la 6 se menționează EULEX, operațiunea EULEX, care trebuie să se extindă și în nordul Kosovo. Până acum se discuta despre această operațiune care vizează atât uh, uh, populația sârbă cât și uh, celelalte etnii. Aș dori să știu însă dacă partea sârbă și-a dat acordul pentru aceasta. Vă mulțumesc. Grazie, la parola al dottor Cooper per la risposta a questi primi. Are cuvântul acum domnul Cooper care va răspunde la primele 5 întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să iau la rând întrebările. Întrebarea domnului Sala Franca în legătură cu Somalia și în legătură cu relația cu țările terțe. Există două categorii de țări terțe și două tipuri de implicare a țărilor terțe. Există așa zisele țări terțe care acționează alături de noi pe mare și există și uh, înțelegerile pe care le avem la nivel terestru cu alte țări uh, terestre pentru urmărirea penală și pedepsirea piraților. Uh, a doua categorie, să spunem, reprezintă un motiv de îngrijorare pentru noi în acest moment și am abordat o serie de țări și în acest moment uh, pot să vă spun că avem o serie de înțelegeri cu Kenya și cu insulele Seychelles și uh, am uh, discutat și cu Mauritius, uh, Mozambic, Tanzania, Uganda, Mozambic și așa mai departe pentru a discuta posibilitatea unor înțelegeri și cu aceste țări în vederea, să spunem, unei repartizări a acestor dificultăți în zonă um, pe o are mai extinsă. În ceea ce privește cooperarea, în ceea ce privește operațiunile navale, cred că domnul Salafranca s-a referit la China Există un proces de cooperare constant cu Chinu, există nave chineze prezente în zonă. Acestea țin contactul în mod constant cu sediul central, să zicem, cartierul general al operațiunilor, astfel încât se poate asigura un schimb de informații. Spuneam acest lucru despre China, el este valabil și despre Japonia, acolo unde avem o serie de informații și din partea, să spunem, autorităților uh, maritime și aeronautice japoneze și acest lucru face parte dintr-un proces mai extins uh, de cooperare cu toate țările care au, de fapt, uh, nave prezente în zonă. Pentru noi este o premieră că există, să spunem, legături militare directe cu China, astfel încât acest lucru conferă o dimensiune interesantă, ca să nu mai spun utilă și constructivă pentru că reflectă, să spunem, o recunoaștere la scară largă a activității de piraterie ca fiind o problemă foarte gravă. Răspund acum domnului Svoboda la întrebarea domnului despre Bosnia. Această chestiune nu a făcut obiectul discuției la Consiliu, deși sigur că operațiunea Altierii este menționată la concluzii și Ca să fiu foarte sincer, șansa, să zicem, de a se înregistra progrese într-un moment preelectoral în Bosnia nu este una foarte mare. Probabil că cea mai constructivă abordare ar fi să vorbim uh, liniștit, încetișor, așa, cu cei care sunt implicați, să luăm deoparte și apoi să vedem uh, ce și după alegeri, cel puțin asta din perspectiva Uniunii Europene. Aceasta este poziția noastră în acest moment. În ceea ce privește Cârgăstanul și strategia pentru Asia Centrală, aceasta rămâne neschimbată. În sensul că ne concentrăm în continuare pe Asia Centrală, domnul Pierre Morel este o prezență foarte activă în zonă, a mers direct în Kyrgyzstan pe măsură ce au evoluat acolo ostilitățile și pot să vă spun că avem de-a face cu zonă către care Consiliul își îndreaptă atenția și acest lucru pot vă spun că va continua această situație și pot să vă spun că, mă rog, orice se întâmplă într-o țară produce efecte în, asupra de altor țări. Consecințele se resimt și în alte țări. Domnul Svoboda a pus o întrebare în legătură cu faptul că Iranul nu a fost prezent ca punct de discuție pe ordinea de zi. Pot să vă spun că este prezent pe ordinea de zi a următorului uh, Consiliu care va avea loc la începutul săptămânii viitoare și, după cum puteți vedea, deja este o ordine de zi foarte încărcată, așa încât această chestiune am hotărât să o discutăm separat săptămâna viitoare. Aș dori să răspund la o întrebare care n-a fost pusă și să vă anunț că doamna înalt reprezentant a transmis o scrisoare uh, privind o rezoluție adoptată în Congresul American, o uh, scrisoare către omologul său american. Pot să vă spun că forța colaborării noastre cu Statele Unite în legătură cu problema iraniană, precum și faptul că și noi respingem orice fel de acțiune laterală, uh, este o realitate. Întrebările în legătură cu Afganistanul și Pakistanul din partea domnului Watson. Întrebarea în legătură cu Pakistanul este oarecum lipsită de consistență pentru că, din păcate, a trebuit să anulăm orice inițiativă avută în acest sens din cauza seismului din zonă. În ceea ce privește cooperarea cu UE, între UE și NATO, cea mai bună modalitate de a descrie această relație este că uh, încercăm să facem o repartizare corectă a muncii. Prezența secretarului general al NATO demonstrează cât de importantă este colaborarea pe care o acordă ambele părți acestei relații de, de cooperare. Și pot să vă spun că NATO are o misiune de menținere a păcii foarte amplă în acea zonă. Iar NATO, practic, se ocupă de ceea ce face, în general, spre exemplu, EUPOL. Pot să vă spun că, spre exemplu, se ocupă de instruirea poliției, uh, în vreme ce EUPOL acționează la nivel de cartier general și pot să vă spun că trebuie să stabilească acum o structură ierarhică în acest sens în legătură cu chestiuni foarte punctuale, cum ar fi probleme de eh, eh, legiștii, pe de-o parte, deci experții criminologi, pe de altă parte schimbul de informații și așa mai departe. Deci, pot să vă spun că acel, acel serviciu de poliție are o configurație care aduce aminte de miliții, dacă vreți, uh, în orice caz, se ocupă și de activitățile um, infracționale, pentru că s-a întâmplat, de exemplu, ca polițiști prezenți în Afganistan să fie fie răpiți de teroriști, fie de grupuri infracționale. Și doamna înalt reprezentant va discuta această problemă a Afganistanului când se va afla în India, deoarece întotdeauna India a jucat un rol în Afganistan. Și este foarte important să se înțeleagă foarte clar totuși care este rolul pe care îl joacă India în uh, Pakistan și în Afganistan. Cu voia dumneavoastră aș dori să nu mă refer la întrebarea pe care a dumneavoastră în legătură cu execuțiile ca urmare a sentințelor pronunțate în instanțe, deoarece această chestiune a fost discutată și poate se discută mai mult în cadrul NATO, nu neapărat în spațiul comunitar, pentru că totuși operațiunile noastre nu au legătură cu acest subiect. președinte, aș fi trebuit să-mi cer eu scuze de la bun început că mă aflu aici săptămâna aceasta și că n-am venit deja de săptămâna trecută, adică de îndată ce a avut loc uh, Consiliul, doamna înalt reprezentant a plecat în Orientul îndepărtat și am însoțit-o în acel um, periplu. În ceea ce privește întrebarea adresată de doamna Lunacek, problema EULEX pe care a ridicat-o doamna Lunacek este una reală, aveți dreptate. Mă bucur și eu să constat că EULEX funcționează în ceea ce privește domnule cum ar fi corupția și probabil că cea mai înțeleaptă decizie ar fi să, să spun că sunt de acord cu opinia dumneavoastră că e o chestie delicată. E adevărat, se întâmplă uneori ca politica și uh, infractorii să, să se întâlnească uneori. În ceea ce privește EULEX, aș spune că de îndată ce această problemă va intra pe mâinile specialiștilor uh, de la EULEX, judecători și procurori, ei vor fi cei care vor lua hotărârea în baza probelor de care dispun și vor acționa separat în acest sens. În sensul că vor sancționa și vor Uh, vor urmări penal așa cum se cuvinte pe autorii respectivelor infracțiuni acolo unde cred de cuvință. Dacă bine am înțeles, urmează o dezbatere în legătură cu Kosovo și chiar mi-am permis să citez, să citesc raportul care a fost făcut de distinsul parlamentar în legătură cu această temă și a fost, este un raport excelent. Consider că am răspuns parțial întrebării adresate de doamna Lösing în legătură cu diviziunea muncii, între împărțirea sarcinilor între EULEX și EUPOL și uh, am fost de acord cu domnul uh, Rasmussen că este o îmbinare foarte fericită între EUPOL pe de o parte și NATO pe de altă parte Dacă vom reuși să obținem gradul de protecție corespunzător, precum și, să spunem, uh, ofițerii potriviți, ne propunem ca EUPOL, care până acum s-a concentrat pe zona Kabulului, să-și diversifice activitățile și să încerce să sporească gradul de liniște pentru cetățeni din centrele urbane mai mari în afara capitalei. Și, în sfârșit, În ceea ce privește acțiunile EULEX și uh, situația din Kosovo, v-aș spune că lucrurile stau destul de bine. E adevărat, în zona de nord, dacă vorbim despre Kosovo în nord, există o comunitate uh, sârbă acolo și, sigur, uh, că statul de drept acolo nu este întotdeauna funcțional, ceea ce firește creează dezavantaje, totuși oamenii au nevoie de un anumit nivel de certitudine, trebuie să știe că dețin proprietatea asupra bunurilor lor și uh, să se știe cum să se comporte, ce faci, spre exemplu, dacă ai un accident de mașină. Este o problemă pe care trebuie să o abordăm cu foarte mare grijă fără a pierde din vedere spiritul de cooperare și, firește, pot să vă spun că activitatea EULEX în partea de nord a acestei regiuni a fost primită uh, mod mulțumitor de populația de acolo. Mulțumim, domnule Cooper, și acum urmează al doilea, a doua mea întrebări. Domnul Șlefle, primul. I think this is meant to be me. Yes. Cred că la mine v-ați referit, domnule președinte, dacă nu mă înșel. Îmi cer scuze, spune președinte, nu v-am pronunțat numele corect. Nu este nimic, spune vorbitorul, m-am obișnuit deja. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și invitatului nostru. Ați menționat rolul Chinei într-un anumit context, dar în termeni mai largi, cum uh, analizați poziția Chinei în ceea ce privește anumite activități de politică externă a Uniunii Europene? Aceasta oferă sprijin, este mai degrabă, adoptă mai degrabă o uh, actitudine negativă. Care este părerea dumneavoastră? Vreau să știu. Domanda breve, <laughs> ringrazio. Întrebarea foarte scurtă și vă mulțumesc pentru întrebarea scurtă a doua intervenție, domnul, doamna Weigel. Domnul Weigel. Grazie, signor președinte. Eh, mi smo imeli včeraj na DEVE, zahvaljujoč... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. La Comisia DEVE, mulțumită leadership-ului eh, foarte inventiv al uneia dintre membrii, am avut o dezbatere foarte bună pe subiecte similare. Uh, Pot spune că concluziile comune la care s-a ajuns au fost următoarele. Trebuie să analizăm conținutul când discutăm despre concluziile Consiliului pentru a nu intra în detalii tehnice foarte mult. În această a doua rundă de intervenții, mai degrabă ca urmare a rundei de intervenții, ați oferit informații substanțiale și vă mulțumesc, mai ales că ați intrat în detaliu în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina. Cred că este foarte important pentru noi toți să știm în ce direcție ne îndreptăm cu toții. Știm ce vrem să obținem, știm care ne sunt obiectivele și avem un scenariu în ceea ce vește prezența noastră în acea regiune. Este foarte clar că în Guinea-Bisea um, avem o abordare care nu a fost foarte bună. Acum, în uh, Bosnia-Herzegovina, avem o lipsă de analiză politică, deci există anumite domenii în care mm, noi ne dorim mai mult conținut. Mulțumesc! La... Mulțumesc! Are cum cuvântul domnul Lochbiller. Thank you, Mr. President, and thank you, Mr. Cooper, for your report. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări foarte uh, precise. În ceea ce privește Tribunalul Internațional, uh, care se va întruni pe 21 mai. Noi, în Comisia pentru uh, Drepturile Omului, ne pregătim pentru acest eveniment, dar uh, am primit informații uh, asupra faptului că nu există o poziție comună uh, asupra modului în care trebuie ca Uniunea Europeană să gestioneze acest dosar. Uh, știm că e vorba de o conferință foarte interesantă, mai ales din punct de vedere politic, de aceea cred că ar fi bine ca Uniunea Europeană să demonstreze sprijin pentru uh, Tribunalul Internațional și să facă acest lucru în mod unificat, să vorbească cu o singură voce. Aș dori să știu care este opinia dumneavoastră pe această temă. A doua întrebare se referă la Iran. Dumneavoastră a spus că acest subiect va fi discutat în Consiliul săptămâna viitoare și ar fi bine să știm cine anume va participa la uh, echipa de negociere în ceea ce privește dosarul uh, uh nuclear. Uh, domnul Solana s-a ocupat în trecut de acest lucru și aș dori să știu uh, care va fi rolul său pe viitor. Apoi, aș dori să știu de asemenea care va fi viitorul acestui cadru de negociere 5 plus 1 după uh, evenimentele recente. Mulțumesc! Grazie la parola. Mulțumesc, are cuvântul domnul Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc domnului Cooper pentru expunerea făcută. Am o singură întrebare legată de Burma. Am văzut că în, între concluziile Consiliului figurează și ideea trimiterii unei misiuni exploratorii în această țară. Mă interesează care ar fi obiectivele fixate. E vorba de o încercare de a amâna alegerile proiectate potrivit unor legi electorale care sunt departe de a asigura alegeri corecte, sau e vorba de tentativa de a, uh, ține, de a susține totuși un proces electoral uh, care să fie uh, organizat în acest an. Mi se pare că misiunea unei asemenea delegații exploratorii este foarte importantă. Mersi. Exemplare nei tempi lasciamo... Felicitări pentru cum v-ați respectat timpul alocat și acum doamna Șache. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Cooper. Uh, I... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Cooper. Și eu, de asemenea, aveam o întrebare în ceea ce privește Iranul. E adevărat că în Parlament subiectul acesta ne pasionează pe toți. Săptămâna trecută am avut ocazia să merg la Washington, am participat la o conferință a uh, uh, Senatului și a Congresului pe tema aceasta a sancțiunilor. Și cred că o decizie în acest sens va fi amânată pentru săptămâna viitoare, pentru că sunt anumite evenimente recente, vedem că domnul Ahmadine Ahmadinejad a luat câteva inițiative recent și poate că faptul că se va discuta acest lucru doar săptămâna viitoare uh, ar putea să pună probleme, pentru că noi avem nevoie de o poziție europeană comună vis-a-vis -vis de aceste evenimente. Săptămâna trecută, în discuțiile noastre în Senatul American, uh, atât republicanii cât și democrații sunt cu toții favorabili unor sancțiuni și motivul principal este faptul că Uniunea Europeană nu reacționează. Poate că noi ar trebui totuși să ne alăturăm americanilor și ar trebui să avem o reacție mai puternică, o atitudine proactivă, pentru că aici e vorba și de chestiunea drepturilor omului și de chestiunea nucleară. Elemente deosebit de importante. De aceea aș lansa un apel, uh, un îndemn, în așa fel încât să uh, puteți colabora pe această temă cu Parlamentul. Aș fi vrut să știu dacă eventual dumneavoastră vedeți vreun rol pentru Turcia în acest dosar și cam la ce nivel acesta uh, s-ar putea situa. Mulțumesc. La parola al dr. Cooper pe le Are cuvântul domnul Cooper, dar pentru a răspunde vă rog să fiți atent și la timp, în așa fel încât să mai putem lua încă o rundă de întrebări. Thank you. Thank you, Chairman. I will try and be as brief as uh... Mulțumesc, domnule președinte. Am, voi încerca să fiu tot atât de succint ca și domnul Schlopflin. Uh, am să încerc să răspund la toate întrebările, chiar dacă nu toate sunt direct legate de uh, ultimul uh, Consiliu, AFET. Aș dori să spun domnului Schöpflin că uh, acest lucru, chiar dacă nu are nimic de a face cu Consiliul, am avut totuși ocazia să merg cu doamna Ashton în uh, China în ultimele săptămâni. Și pe ansamblu uh, am observat o reacție foarte pozitivă din partea autorităților chineze asupra multor inițiative europene. Uh, da, o reacție pozitivă, deși distantă. Uh, în anumite cazuri, spre exemplu, anumite cazuri legate de Somalia, ne-am dat seama că avem aceeași abordare Uh, din punct de vedere practic. Și este foarte interesant să vezi, spre exemplu, că uh, partenerii chinezi au un interes deosebit față de Afganistan. În principiu sunt vecini. Și uh, am avut ocazia să discutăm cu autoritățile chineze anumite subiecte precum Sudanul, Somalia. Știm că uh, China în momentul de față devine un partener din ce în ce mai important și chiar dacă rezultatele concrete se lasă deocamdată așteptate. Apoi, în ceea ce privește întrebarea adresată de doamna Weigel, uh, voi, uh, nu voi încerca să fac acum o analiză politică a situației din Bosnia, pentru că știm că aceasta este complicată și deocamdată nesatisfăcătoare. Dar dacă îmi permiteți, aș dori totuși să subliniez ceea ce mie mi s-a părut a fi un impact pozitiv al uh, rezoluției noastre uh, pe teren. Uh, această rezoluție este una deosebit de importantă în așa fel încât să putem asigura Bosnia asupra integrității sare teritoriale și este poate un element suplimentar care uh, vine din afara Bosniei și nu dinăuntrul acesteia. Deci, uh, deocamdată încă nu am avut uh, posibilitatea să discutăm mai în detaliu aceste chestiuni, însă cu siguranță le vom face pe viitor. Apoi, în ceea ce vrește Guinea-Bissau, Uh, noi încercăm să revizuim poziția misiunii uh, pe teren, care va fi uh, trimisă pe teren, pentru că există um, anumite riscuri în uh, Africa Occidentală, mai ales în ceea ce privește traficul de droguri și de multe ori știm că uh, situația poate fi extrem de haotică în această parte a lumii. Apoi, în ceea ce privește întrebarea doamnei Lochpiller, Uh, e adevărat că această, uh, acest dosar uh, ICC nu a fost dezbătut la Consiliu săptămâna, la ultimul Consiliu. Nu pot să vă dau detalii pe această temă. Apoi, în ceea ce privește Iranul, și aici voi încerca să răspund la cele două întrebări care mi-au fost puse pe această temă. În ceea ce privește uh, calendarul acestor discuții? Ei bine, e un proces continuu, care evoluează. Acest subiect este discutat uneori la Consiliu, în, al, uh, în altă ocazie este discutat la alte niveluri. Ceea ce constatăm este că există o evoluție constantă a evenimentelor, ceea ce, uh, bineînțeles, va permite Consiliului să analizeze acest subiect mai în detaliu, mai în profunzime. Catherine Ashton este deocamdată la New York și cred că ea va avea întrevederi pe această temă a Iranului. Știm că acest subiect, de asemenea, a fost, de asemenea, discutat și va fi discutat și uh, pe viitor cu partenerii chinezi pentru a răspunde domn- domnului Schalke. Doamnei, mă scuzați, Schalke. E adevărat că evenimentele se înlănțe și este foarte important să avem o reacție la nivel european. Discuții există și sunt în curs. Apoi, cu siguranță că la un moment dat vom reuși să revitalizăm discuțiile și cu partenerii iranieni. Noi ceea ce ne dorim este să rezolvăm problema, să se ajungă prin negociere la un acord. Iar punctul acesta al sancțiunilor are drept menire să atragă atenția Iranului asupra unui fapt concret, și anume că dacă nu se ajunge la un acord, atunci va trebui să găsim alte metode de convingere pentru a obține un rezultat. Dorința noastră este să ne întoarcem la masa de negocieri cu iranienii cât mai repede posibil în măsura în care aceștia vor fi gata să discute miezul dosarului. Eu la ceea ce m-aș aștepta este că dacă se va întâmpla acest lucru, atunci doamna Catherine Ashton va prelua rolul pe care îl îndeplinea în trecut domnul Solana. Acum, în ceea ce privește formula de negociere 5 plus 1 sau 3 plus 3, uh, nu știu exact, nu cred că e o formulă uh, rigidă. 5 plus 1 sau 3 plus 3. Poate că ar trebui mai degrabă să o numim 3 plus 3 plus 1. În ceea ce privește întrebarea domnului Preda, uh, referitor la misiunea exploratoare în, uh, în Birmania, această misiune va avea drept scop să inițieze discuții și întrevederi cu toate părțile implicate, nu doar cu guvernul. Și știm că de multă vreme orice misiune care s-a deplasat în Birmania a avut drept scop principal să multiplice contactele noastre cu parteneri pe teren. Cu toții ne dorim un viitor de natură democratică în această țară. Cu toții ne dorim o reconciliere națională. Cred că am răspuns pe jumătate la întrebările doamnei Șalcă. Dacă îmi permiteți, aș adăuga faptul că noi am fost foarte activi în Iran, pe tema Iranului, uh, de vreo 5-6 ani de zile încoace, și Uniunea Europeană, de mai multe ori, a întărit uh, a înăsprit sancțiunile care au fost pronunțate împotriva Iranului, dar se pare că acest lucru încă nu a fost pe deplin înțeles, realizat la justa sa valoare în Congresul American. Și noi avem o poziție destul de asemănătoare cu cea a administrației americane, însă trebuie să ne asigurăm de faptul că acest lucru este cu adevărat înțeles. Acum, referitor la Turcia. Guvernul Turciei, atât primul ministru cât și ministrul de afaceri externe, știu foarte bine că ei sunt vecini ai Iranului, au contacte strânse cu Iranul, cunosc foarte bine situația acestei țări și cred că um, expertiza lor și competențele lor vor fi extrem de utile pentru a stabili acel context de ansamblu Uh, pentru doamna Ashton. Doamna Ashton a avut conversații și întrevederi deosebit de fructuoase cu uh, Turcia pe această temă, chiar dacă doamna Ashton nu a fost întotdeauna absolut de acord cu cele spuse de partenerii din Turcia. Mulțumesc! Ultimul grup de interventi. Cum ultima rundă de întrebări. Mai întâi doamna Gomes. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Kuba, um, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Cooper, sunt de acord cu ceea ce s-a spus despre alegeri din Sudan, despre ceea ce s-a spus în rezoluția Consiliului. Dar nu, aceste chestiuni nu corespund cu ceea ce au spus misiunile parlamentare despre Sudan, deci rectific, îmi cer scuze, nu sunt de acord. Uh, pentru că noi nu suntem de acord cu faptul că aceste alegeri au fost catalogate ca fiind democratice în rezoluția Comisiei, Consiliului, se constată doar niște deficiențe, lucru care nu reflectă într totul realitatea. În momentul în care observatorul șef a decis pe bună dreptate să ia observatorul și din Darfur, în acel moment nu s-a vorbit despre cuvintele înfiorătoare ale președintelui Bashir, care amenința să taie limbile și degetele observatorilor internaționali care vor să scrie despre aceste alegeri. Ei bine, cred că trebuie să ne axăm într-adevăr pe plan politic pentru a vedea să nu, a, pentru a preîntâmpina situația în care avem o altă dictatură în Sudan sau un stat fals în Africa și de asemenea, trebuie să nu uităm că schimbarea democratică și uh, transformarea democratică reprezintă punctul cheie în Sudan, în Nord. Sunt așadar uh, șocată de această mm, perspectivă care arată că nu avem opinie proprie despre Sudan, ci ne ținem și noi după americani. În privința uh, celor spuse de azi dimineață, în ceea ce privește Uh, politica de securitate comună, ei bine, dacă vrem să schimbăm ceva în această zonă, de exemplu în Guinea-Bissau, atunci cei care pot face aceasta sunt europeni și nu americanii care vin doar cu vorbe goale. Vă mulțumesc! Domnul Lize care cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, domnule Cooper. Aș dori să adresez și eu o întrebare extrem de importantă pentru că se referă atât la continentul eh, european și la statele membre europene, eh, eh, făcând referire la Georgia. În ceea ce privește concluziile de la Luxemburg, sunt niște concluzii legitime și toată lumea este de acord cu ceea ce se stipulează în rezoluție. Sunt încântat să văd că se identifică necesitatea de a păstra suveranitatea teritorială a Georgiei, fapt care a fost confirmat în rezoluție. În ceea ce privește independența și suveranitatea, acestea sunt niște lucruri date în uh, Georgia, ele există, dar există o problemă cu integritatea teritorială. Puteți intrați puțin în detaliu în ceea ce privește dezbaterea pe marginea acestui subiect? Consiliul, Uniunea Europeană au o idee uh, despre cum se vor continua acțiunile astfel încât să se asigure integritatea teritorială a Georgiei. Sigur, se duc dezbateri la Geneva, lucru care este foarte bun. Unii ar spune că singur avantaj al acestor dezbateri este acela că ele există. Deci vreau să știu dacă există acțiuni de follow-up adiționale în ceea ce privește dezbateri cu ruse pe marginea acestui subiect. Mulțumesc. Ultimul intervenient, um, colegul Butikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Publicația International Herald Tribune în ediția de ieri a menționat faptul că Uniunea Europeană va uh, asista la o conferință ONU privind uh, non-proliferarea armelor nucleare și, citez, un diplomat anonim este menționat ca fiind parte a negocierilor și care a, a catalogat acest, uh, această întâlnire ca fiind una dezamăgitoare. Domnule Cooper, sunteți de acord cu această perspectivă, uh, cu aceea că această întâlnire a fost dezamăgitoare sau mai degrabă uh, Uh, sunteți de partea poziției adoptate de Uniunea Europeană pe marginea acestui subiect? Și a doua întrebare, în ceea ce privește decizia privind Ucraina, în care Parlamentul, contrar Constituției, a ratificat tratatul privind flota de la Marea Neagră. Suntem de acord cu această soluție? Uh, cu această decizie pentru că, tensiunile, pentru că reduce tensiunile dintre Ucraina și Rusia sau nu suntem de acord cu ea pentru că, iată, împiedică drumul uh, Ucrainei în comunitatea euroatlantică sau mai degrabă ne este indiferent această chestiune cu totul. Mulțumesc. Prego, dottor Cooper, a 5 minuti, 5 minuti to answer. Thank you very much. Domnule Cooper, aveți 5 minute la dispoziție. Vă mulțumesc. În ceea ce privește întrebarea adresată de colega Gomez, aș tinde să spun că în discuție Consiliului am privit spre viitor în ceea ce privește aceste chestiuni. Nu am dorit să ne uităm în trecut la chestiunea alegerilor. În ceea ce privește declarația Consiliului cu privire la alegeri, e bine, am încercat să abordăm un ton diplomatic și nu tonul în care s-a exprimat doamna Gomez. Uh, nu cred că există diferențe foarte mari în materie de substanță între ceea ce am spus noi și ceea ce a exprimat colega Gomez, doar că tonul este unul diferit. De asemenea, nu cred că există diferențe foarte mari în ceea ce privește obiectivele spre care țintim cu toții, pentru că suntem cu toții îngrijorați de ceea ce s-ar putea întâmpla uh, în sudul Sudanului. Suntem conștienți de riscul violenței ce ar putea să capete numeroase forme. De aceea, discuțiile Consiliului au fost unele ce priveau spre viitor. Din nou, pentru a folosi un limbaj diplomatic, alegerile au prezentat mari deficiențe. Am fost marcați de faptul că s-a uh, am fost impresionați totuși de faptul că dezbaterea politică la nivelul alegerilor a fost una mai degrabă pacifistă. De asemenea, misiunile de observare electorală au fost bine primite chiar și de partidele care au boicotat alegerile la vremea respectivă. Deci se înregistrează în Sudan o dorință generală de a se uh, întoarce toată lumea la politica adevărată, lucru care reprezintă un uh, pas înainte, dar nu un succes uh, în general. În ceea ce privește Guinea-Bissau, după cum am spus deja, examinăm poziția ce o vom adopta, nu cred că vom se, totul, de fapt, depinde de modul în care vom uh, continua activitatea noastră acolo. La întrebarea domnului Lisec cu privire la Georgia, Se menționează în concluzii chit că nu s-a dezbătut la Consiliu această chestiune. Se menționează integritatea teritorială, o chestiune foarte importantă. Discuțiile de la Geneva acum. Nu se pune putem face progrese pe marginea dezbaterilor ce se duc la Geneva. Ideea principală este aceea că se încearcă îmbunătățirea stabilității în teritoriu și, prin intermediul rundei de la Geneva, am ajuns la concluzia că, uh, în acord cu părțile implicate din Rusia, trebuie să facem față incident, uh, incidentelor pe măsură ce acestea survin. De asemenea, o chestiune importantă este aceea de a asigura stabilitate și securitate în Georgia pentru populația locală, astfel încât să creăm o atmosferă de calm. Și dacă vom fi reușit acest lucru, atunci mai târziu vom putea aborda chestiuni politice precum cea a integrității teritoriale. Dar cred că acest proces va fi unul îndelungat și nu vom renunța la poziția asumată pe marginea acestui subiect. Sigur că discuțiile implică și Rusia, există un dialog cu aceștia. Catherine Ashton a fost recent la Moscova și a abordat acest subiect, lucru pe care îl face cu orice ocazie. La întrebarea domnului Bütikofer, în ceea ce privește tratatul de non-proliferare a armelor nucleare, Consiliul nu este direct implicat în acest subiect, dar personal Uh, dacă este să compar uh, situația cu alte puteri nucleare, vom vedea că cele europene sunt uh, la un nivel minim de armament nuclear în ceea ce privește poziția asumată de Uniunea Europeană la revizuirea tratatului non-proliferare, Consiliul a adoptat o decizie care subliniază importanța echilibrului între toate elementele implicate în tratatul de non-proliferare, dezarmare, uh, utilizare uh, în scopuri de pace și neproliferare. chestiunea Ucrainei, e bine, Ucraina reprezintă o prioritate și sunt convins că ne vom întoarce la acest subiect. Ucraina este un stat suveran și decide în nume propriu cum anume gestionează relațiile cu Rusia. Niciodată nu am încercat să separăm Ucraina de Rusia pentru că relația dintre acestea este una inevitabilă. Aceste țări sunt vecine, relația dintre ele este importantă. De aceea, cred că nu există nicio competiție la nivel de relații și, după cum am spus deja, guvernul ucrainean decide în nume propriu cum anume gestionează relațiile cu Rusia. Din nou, aceasta a fost o întrebare care, o chestiune care nu a fost dezbătută la acest Consiliu, dar cu siguranță va fi dezbătută în viitorul apropiat. Vă mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc tuturor. Mulțumesc, stimate domnule Cooper, pentru colaborarea dumneavoastră, pentru prezența dumneavoastră și pentru răspunsurile uh, foarte extinse. Și vă dorim mult succes uh, în calitatea noastră. Bine, passiamo al, al punto seguente nell'ordine del giorno. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de Serviciul European de Acțiune Externă, Consiliul Afaceri Generale care a avut loc săptămâna trecută a ajuns la un acord politic în ceea ce privește textul propus de înaltul reprezentant referitor la acest Serviciu European de Acțiune Externă. Acest acord de principiu definește poziția Consiliului în uh, negocierile cu Parlamentul, iar raportorul nostru este domnul Brock. În colaborare cu domnul Verhofstadt, uh, împreună au hotărât să elaboreze un document care să fixeze obiectivele operaționale și principiile uh, generale care figurează în document. Iată că ajungem la o nouă etapă de deliberări pe această temă. Dau imediat cuvântul raportorului nostru, domnul Brock pentru ca el să evalueze acordul de principiu la care a ajuns Consiliul și pentru a ne prezenta elementele principale ale documentului de lucru care a fost distribuit tuturor. Mulțumesc, domnule președinte. Documentul ce vă parvine este într-adevăr un document în lucru care poate fi modificat pe parcurs și doresc din capul locului să vă invit să spuneți ce propunere aveți pentru îmbunătățirea acestuia pe care să le putem include în document, pentru că vrem să-l prezentăm ca fiind un raport abia atunci când ultimul uh, document privind uh, organizarea uh, posturilor este definitivat. De asemenea, la finele activității trebuie să realizăm că trebuie să decidem asupra nu a unui singur document, ci asupra 5 sau 6 documente și trebuie să vedem uh, ce anume este mai ușor de implementat. Așadar, trebuie să ne fie foarte clar că, indiferent uh, ce este cuprins în acest document. privind poziționarea în negocierile cu Consiliul. Deci, indiferent de toate acestea, trebuie să vedem ce anume putem modifica în acest document și ce anume vom încadra într-un alt document și vin și cu o justificare în acest sens la negocierile cu Consiliul avem activități de consultare și, bineînțeles, Consiliul poate să modifice această decizie. Însă, noi avem un cuvânt de spus prin procedura de codecizie și trebuie să vedem că întrebările care sunt importante sau chestiunile care sunt importante pentru Parlament în ceea ce privește structura personalului și bugetul, uh, ei bine, acestea să fie organizate în așa fel încât și pe viitor să putem avea un cuvânt de spus, nu, ca, nu să preîntâmpinăm situația în care acum să avem un cuvânt de spus, pentru ca mai târziu, când are loc revizuirea din 2013, să vedem că totul poate fi modificat în defavoarea noastră. De aceea, cred că din punct de vedere tactic, trebuie să fim precauți. În ceea ce privește articolul 6 din documentul în lucru, cu privire la modificările ce le putem aduce deciziei Consiliului, este foarte important să ajungem la o concluzie pentru a spune că aceste chestiuni țin de statutul funcționarilor, lucru care trebuie să fie decis până la final, exact în aceeași ordine de idei, astfel încât să prezentăm raportul ca atare. În ceea ce privește decizia Consiliului, e bine, aceasta reprezintă o bază pentru negociere, unele lucruri îndreptându-se deja în direcția potrivită, dar eh, acest lucru nu este valabil pentru absolut toate chestiunile în cauză. Am eh, emis o propunere care deja a fost inclusă în eh, negocierea cu Consiliul și a fost preluată ca atare, lucru care ne-a încântat. deja au fost preluate anumite documente, astfel încât deja putem să semnalizăm faptul că am putea ajunge la un consens pe marginea acestui subiect. Dar există o diferență majoră care trebuie să fie uh, atașată comisiei și anume în ceea ce privește chestiunile bugetare și financiare, astfel încât să putem spune și pe viitor că chestiunile administrative trebuie să fie incluse la secțiunea numărul 3 și nu la 6. Pe de altă parte, spunem foarte clar că putem să ne dăm seama de pe acum că în ceea ce privește personalul și bugetul, aceste chestiuni trebuie să vină Uh, sub, să fie încadrate sub răspunderea în alte reprezentante, lucru care este stip, stipulat în document. De asemenea, în ceea ce privește chestiune bugetare și tot ce ține de finanțe, mm, acestea pot să fie mult simplificate, după cum a spus și Olaf. Asta se poate întâmpla în, în momentul în care, uh, desigur, suntem convinși de ideile stipulate de doamna Ashton și de Consiliul, dar așteptăm încă să fim convinși, trebuie să vedem ce idei se vehiculează acolo și dacă poziția deja asumată nu este una defectuoasă, atunci desigur vom fi de acord cu aceasta, desigur în măsura în care suntem convinși de ea. Să nu uităm că trebuie abordată și chestiunea loialității. Aici este vorba despre loialitatea menționată în articolul 7a, în care se dezbate despre, se, se discută despre faptul că totul trebuie să se întâmple în interes european. Dacă angajații sunt diplomați naționali la Serviciul European de Acțiune Externă și dacă la un dat vor trebui să se retragă, atunci loialitatea este cea care primează. Este vorba despre loialitatea față de uh, instituția de care aparține funcționarul. Așadar, dacă se vrea rămânerea în acest serviciu, Trebuie să vedem exact cum anume vom trata chestiunea loialității față de instituția angajatoare. Cred că este o chestiune de principiu, pentru că uneori, din discuțiile cu ministrii de externe și cu diplomații oficiali, când vine vorba despre chestiunea statutului funcționarilor, de cele mai multe ori, postul este privit ca fiind proprietatea statelor membre și se spune că, de fapt, uh, aceștia sunt delegați la pesc. Dar trebuie să venim și să clarificăm această situație, să vedem exact ce înseamnă atașat la comisie, pentru că sarcini ce trebuie îndeplinite acest func- acești funcționari sunt sarcini comunitare, lucru care este foarte clar și care a fost clarificat prin amendamente pentru că, iată, se vehiculează faptul că înaltul reprezentant are două roluri principale. Odată este responsabilă pentru politica externă, uh, de, politica externă de securitate și are atribuții, are de creat relații politice în uh, anumite resorturi direct vizate. Uh, dar pentru a face acest lucru, trebuie să ajungă la un acord, la negociere cu actorii principali vizați și anume, în acest caz, cu comisia de cele mai multe ori. Și atunci, este foarte clar un lucru, și anume, acest serviciu trebuie să fie clar definit pentru a stabili din capul locului care sunt atribuțiile atât a serviciului cât și a celor angajați acolo. În ceea ce privește reprezentativitatea, aceasta este foarte importantă. Am analizat poziția Consiliului și am uh, tras concluzia că rolul secretarului general nu mai este atât de politizat, precum a fost la început, ci se axează mai mult pe un rol administrativ. Dacă l-am înțeles bine pe domnul Christofferson, atunci lucrurile stau în felul următor. Domnul Christofferson a spus că în cazul absenței în alte reprezentante, atunci, în ceea ce privește competențele comunitare și competențele mixte, comisarii o pot reprezenta în Parlament și la alte instituții. Aceasta este propunerea care a fost emisă, propunere ce este analizată acum. La Consiliu se discută ce se întâmplă cu chestiunile de politică și externă și securitate în momentul în care un comisar nu poate să o reprezinte pe doamna Ashton. Trebuie să vedem cum anume putem ajunge la o reprezentativitate cât mai bună în acest domeniu. S-a spus de asemenea că răspunsurile oferite de domnului Cooper au ilustrat necesitatea că avem nevoie de reprezentativitate politică și cred că, într-adevăr, avem dovada în acest sens, după cum a spus și domnul Butikofer. De exemplu, domnul Butikofer a adresat o întrebare privind Ucraina și sunt convins că nu a fost satisfăcut de răspunsul oferit. Ei bine, tocmai acestea sunt chestiunile uh, care ne determină să spunem că trebuie să se schimbe ceva și că trebuie să aibă loc o schimbare și la nivelul relației între domnul Ashton și comisari, astfel încât să se ajungă la o coordonare politică coerentă, decentă, în diferitele domenii vizate. De asemenea, foarte important este și domeniul politicii de dezvoltare, Trebuie să vedem cum anume este structurată implementarea acestei politici și finanțarea. Dar totul trebuie să se petreacă doar în colaborare și uh, cu, prin negocierile dintre comisari și înalta reprezentantă, astfel încât totul să decurgă cât se poate de bine. La fel, acest lucru este valabil și în ceea ce privește politica de vecinătate. Dorim cu toții un buget unitar. Pentru acest lucru am avea nevoie urgent de o propunere în ceea ce privește liniile bugetare. La Consiliu se spune că din punct de vedere al, al bugetului trebuie să fim neutri, dar de asemenea se spune că o treime din personal trebuie să vină din statele membre, personal care trebuie să fie plătit și atunci, bineînțeles că trebuie să vedem anum cum anume vom proceda, pentru că nu este corect să angajăm într-o parte să concedem în alta. Dar trebuie să clarificăm un lucru. Toți membrii serviciului sunt uh, plătiți din uh, fonduri comunitare și nu sunt plătiți de statele membre. De aceea, trebuie să ne fie tuturor foarte clar modul în care vom angaja experții naționali, pentru că numărul acestora trebuie să fie limitat. Nu putem să spunem că avem o treime funcționari naționali, că uh, de asemenea personalul militar este și el național și apoi vin cu această afluență de funcționari, funcționari pe care trebuie să-i plătesc în plus. Acest lucru așadar nu are voie să se întâmple în momentul în care se vehiculează foarte clar că bugetul vine de la Uniunea Europeană exclusiv. Și de asemenea, nu trebuie să uităm că acest serviciu trebuie să fie unul comunitar în continuare. După cum trebuie să clarificăm în aceeași ordine de idei și chestiunea echilibrului reprezentativității geografice și chestiunea politicii de dezvoltare. Trebuie să fie îndeplinite premisele pentru a fi coerenți din punct de vedere politic, dar nu pen, și nu pentru a uh, crea politica de dezvoltare ca un instrument al politicii externe și de securitate. Deci trebuie să fim atenți și să nu renunțăm la această linie directoare în documentul în curs. Este foarte important ca instrumentele menționate la articolul 8 să rămână la, în, sub responsabilitatea autorităților naționale lucru care este stipulat în propunerea în alte reprezentante, cu excepția unui instrument de stabilitate pe care trebuie să-l dezbatem mai în detaliu și, de asemenea, în ceea ce privește rolul uh, comunitar în situații de criză și acesta trebuie să fie mai bine definit, pentru că eu consider că acest um, domeniu ar trebui să fie tratat um, mixt, și anume cu personal comunitar și cu personal național. Când discutăm însă despre sectorul militar, trebuie de asemenea să vedem cum anume sunt reprezentate și interesele naționale, pentru că trebuie să avem grijă să nu depășim anumite limite și anume să vedem dacă suntem în situația de a lăsa totul la atitudinea Consiliului sau nu. Trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, dar totodată trebuie să dăm dovadă de încredere încrederea de a accepta anumite competențe ce revin strict Consiliului în ceea ce privește PESC. Pentru că avem nevoie de competențe mixte, în special pentru că de cele mai multe ori acțiunile nu sunt unele pur militare, am văzut care a fost situația în Haiti, ci sunt și acțiuni care implică o anumită logistică. Așadar, ori avem servicii mixte, ori um, atribuțiile sunt clar definite și în cadrul acestui serviciu vom putea avea acțiuni coordonate cât se poate de coerent. Un alt punct foarte important și este ultimul pe care doresc să-l menționez astăzi este acea chestiune referitoare la punctele 4 și 5 și anume controlul politic. Principiile de bază stipulate în tratat pot să fie preluate și în această decizie, dar modul în care este reprezentat controlul politic, modul în care se iau decizii, modul în care vine un reprezentant în fața Parlamentului, uh, când anume se emite o decizie a Consiliului, ce se întâmplă cu un document secret și așa mai departe. Deci toate aceste chestiuni uh, sunt lucruri care pot să fie vehiculate în acordul interinstituțional cu Comisia, într-adevăr, și dacă există un standard decent, atunci putem să acceptăm această chestiune ca fiind rezolvată, dar trebuie să vedem care anume este rolul pe care îl jucăm în misiuni, în strategii, cum anume suntem implicați și așa mai departe pentru a ști exact unde ne poziționăm. Trebuie să căutăm o, anumite posibilități, anume să, și anume să emitem un uh, memorandum de înțelegere pentru a clarifica faptul că noi aici, în calitate de for transparent, suntem direct vizați Iată un alt punct pe care doresc să îl abordez, pentru că noi ascultăm mereu Consiliul, dar nu totdeauna Consiliul ne ascultă pe noi în calitate de for. Nu doresc să, der- să tergiversez aceste discuții acum, doresc să men- menționez încă un lucru. Este foarte important uh, și chestiunea Uh, regulamentului Consiliului. Dacă nu avem un, un, un regulament al Consiliului care nu suntem de acord, indiferent de Consiliul în care acesta a fost emis, indiferent de uh, regulamentul privind chestiunile financiare și privind statutul funcționarilor, la care avem un cuvânt de spus, atunci se va ajunge la o situație în care este obligatoriu să ajungem la un consens în cele din urmă. Și Cred că la negocierile finale, dacă vom intra și în acest detaliu și dacă vom înregistra succese, atunci uh, trebuie să oferim un exemplu pe mai departe. Vă mulțumesc! Grazie, colega Brock. Mulțumesc, stimate domnule Brock. Acum, conform ordinii de luare la cuvânt, va lua cuvântul domnul Verhofstadt din partea Comisiei de Afaceri Constituționale, AFCO, primul, după care eh, raportorii din umbră și apoi, sigur, vor lua cuvânt toți cei care se vor înscrie. Așadar, aș începe direct cu domnul Guy și v-aș reaminti că în lumina constatării că există multe cereri la cuvânt, repet, trebuie să fiți foarte conciși, în sensul că nu puteți depăși două minute în intervenția dumneavoastră. Nu mă obligați să bat cu ciocănelul aici în masă, pentru că mi-e foarte antipatic acest gest și chiar nu vreau să-l fac. de... Mulțumesc, domnule președinte. Primul lucru pe care trebuie să-l fac este acela de a sublinia toate cele de domnul Brock. După cum vedeți, s-au prezentat o serie de amendamente și care au fost discutate și în comisia noastră AFCO și pot să vă spun că s-a întâmplat acest lucru de dimineață și pot să vă spun că reacția a fost una pozitivă în legătură cu cele mai multe dintre amendamentele pe care le-am prezentat și domnul Brock și eu în fața Comisiei de Afaceri Constituționale. Un al doilea lucru pe care l-ar spune este că un lucru extrem de important este în ceea ce privește aceste amendamente, reprezintă coerența în materie de politică externă care este garantată prin aceste amendamente și să ne uh, uităm la dezvoltare și cooperare. Domnul Brock și cu mine am mers în această uh, comisie și pot să vă spun că ne-au cerut ca această politică să rămână una coerentă și să nu se întâmple ce s-a întâmplat cu propunerea Consiliului, adică temele caracter transversal să le pasăm comisie, după care să spunem, sigur, dacă e vorba de detalii geografice, păi să se ocupe serviciul de acțiune externă, dacă e vorba de punerea în practică, hai înapoi la comisie. Nu, încercăm să se evităm acest lucru prin amendamentele depuse, încercăm să încurajăm o simplitate a procesului și anume tot ce ține de programare să țină de serviciul de acțiune externă, tot ce ține de până în aplicare a celelalte servicii ale comisiei și cum se poate acest lucru? Păi se poate pentru că există această legătură între comisie și serviciul de acțiune externă. Până la urmă, asta și este filozofia de bază a amendamentelor și din acest motiv am și propus ca acest lucru să fie inclus în secțiunea 3 a bugetului. Secțiunea 3 este cea mai importantă și ea are legătură cu comisia. Și o ultimă observație pe care o voi face, domnule președinte, este că dacă, firește, nu trebuie să excludem posibilitatea necesității unor alte amendamente în afara celor pe care le-am redactat până în acest moment. Pentru că dacă la nivel de Consiliu nu se va ajunge la poziția pe care o dorim noi, atunci pot să vă spun că, după părerea mea, va fi nevoie de alte amendamente în care toate competențele să fie transferate din nou dinspre comisie sau către comisie. Acum trebuie să vedem dacă e nevoie de alte amendamente, trebuie să stabilim acest lucru, însă răspunsul depinde, sigur, de reacția pe care o va avea Consiliul în legătură cu amendamentele pe care le vom prezenta astăzi. Motiv pentru care nu exclud posibilitatea de a prezenta alte amendamente, așa încât S-ar putea, în urma acestui fapt, ca în ceea ce este politica de vecinătate, de cooperare și așa mai departe, serviciul de acțiune externă să fie transferate din nou spre comisie. Pentru că nu putem să creăm acest serviciu de acțiune externă și să ne folosim de înființarea lui ca să golim metoda comunitară de orice conținut și să uh, o invalidăm. Cred că asta trebuie să evităm. Mulțumesc! Je vous remercie pour votre intervention. Mulțumesc pentru intervenție și acum îi dau cuvântul lui Roberto Gualtieri. timp de două minute. Mulțumesc foarte mult. Este bine că documentul a ajuns la amendamente în urma propunerii altui reprezentant. Este vorba despre un document caracter organic care conține o serie de propuneri care au fost făcute în aceste zile și în aceste săptămâni. Uh, pe care l-am trimis raportorilor noștri. Grupul Socialiștilor și Democraților a avut întotdeauna o abordare pragmatică. Aceasta pornește de la principii mai degrabă decât de la formule. E vorba de principiile controlului de plin la nivel parlamentar, principiul coerenței al acțiunii externe și al nevoii de a realiza o punte între dimensiunea comunitară și cea interguvernamentală, garantând dimensiunea comunitară și mă gândesc în mod deosebit la politicile de dezvoltare la asta parte puțin problemele care țin de statut, de ontologie, de, să spunem, caracterul instituțional al serviciului și aș spune că în ceea ce privește controlul parlamentar, documentul conține o serie de puncte esențiale. Unele dintre aceste puncte care au fost uh, atribuite sau trecute în acordurile complementare, cred că ar fi fost uh, util să evocăm această chestiune aici. Mă refer la audieri în mod deosebit audierile în fața Parlamentului, adică să fie audiați în fața Parlamentului șefii de delegații sau conducătorii serviciilor și este foarte important, mai spun o dată, să se producă o reformare a acordului interinstituțional privind bugetul pentru PESC, pentru că, după părerea mea, o astfel de uh, demisiune este una care duce la rezultatele cele mai importante pe care le-ar putea obține Parlamentul în acest proces de negociere. Cât privește coerența și uh, relația între uh, dimensiunea interguvernamentală și cea comunitară, avem de-a face cu o problemă complexă. Documentul prezintă o variantă, cea care ține de varianta în care serviciul ține de comisie și, în egală măsură, aș spune că formula unor orientări generale în legătură cu programarea care să fie atribuită în actul reprezentant este o exagerare dacă ne raportăm totuși la poziția Comisarului pentru Dezvoltare. Domnul uh, Verhofstadt avea dreptate în ceea ce spunea, în sensul că o soluție în care să avem un serviciu sui generis, dar care să depindă de comisie, ar permite o mai mare flexibilitate și modulație între comisie și Consiliu și toată partea de programare a instrumentelor necesare pentru procesul de dezvoltare. Eu cred că acest aspect trebuie să fie aprofundat în dezbaterea noastră de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc și eu și acum în numele grupului ALDE are cuvântul domnul Graf Lansdorf. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Am luat la cunoștință acest proiect. Este foarte important pentru noi ca Parlament să subliniem faptul că aceste idei stipulate în document sunt importante cu deciziile, pentru deciziile ulterioare ce vor fi luate. Uh, în ceea ce privește serviciul uh, de acțiune externă, cred că un nucleu al acesta este modul în care va fi organizat serviciul de intervenție în situații de criză. Ne vom axa pe chestiunile militare sau mai degrabă pe cele civile și așa mai departe. Eu cred că această propunere merge în direcția potrivită. Poate că trebuie să mai prelucrăm ceva pe aici, pe acolo, la detalii. În ceea ce privește specificitățile, după cum uh, se menționează în text, privind uh, personalul, acestea trebuie să fie rezumate doar la partea importantă și anume la cea militară care contează la acest capitol, pentru că eu sunt uh, convins că ceilalți nu vor avea nevoie de un statut special, după cum fusese prevăzută în propunerea Consiliului. Deci, în ceea ce este statutul funcționarilor, cred că trebuie clarificată și această chestiune pentru uh, personalul militar. Foarte importantă este și um, chestiunea cu care sunt de acord cu Elmar Brock și anume în ceea ce privește reprezentativitatea, se discută despre cei doi secretari generali care sunt propuși. E bine, de data aceasta nu va mai avea loc o aglomerare de atribuții, uh, și uh, se va regândi uh, rolul directorului generalilor, secretarului general și așa mai departe și modul în care aceștia vor colabora. Foarte important este ca toate aceste funcții să fie uh, unele care să se traducă printr-o coordonare centrală politică. Este foarte important această coordonare pentru că sunt implicați uh, în altul reprezentant, comisarii, uh, secretarul general, directorul general și așa mai departe. Și dacă reușim să facem acest lucru, cred că am atins foarte multe obiective. Mulțumesc! Per, uh, Vă mulțumesc foarte mult! Și acum din partea verzilor doamna Lunacek, care o înlocuiește pe doamna Bratner. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului Brock uh, din partea comisiei noastre pentru faptul că a fost capabil să introducă în text anumite din observațiile noastre în ceea ce privește serviciul extern. Mie mi se pare că această nouă versiune este mult mai bună decât versiunea inițială prezentată în comisie. De asemenea, sunt aproape de acord cu toate cele spuse de domnul Brock și aș dori totuși să specific anumite subiecte care încă rămân deosebit de importante pentru noi. E vorba de reprezentarea politică. Uh, și domnul Donjon a subliniat deja acest lucru, a preluat observațiile domnului Cooper. Se pare că e un lucru clar pentru toată lumea, e nevoie de reprezentativitate politică. Apoi, un alt aspect important pentru noi, în ceea ce privește instrumentele financiare. Este foarte important pentru ca toate aceste instrumente financiare să se afle la nivelul comisiei. Noi credem că acest aspect este important. Un alt subiect. Încă nu avem răspunsuri clare în ceea ce privește răspunderea. Uh, poate că acest lucru se poate rezolva prin uh, regulamentul referitor la personalul angajat, dar rămâne de văzut. Acum, suntem încântați de faptul că se va pune accentul pe democrație, pe drepturile omului. Se pare că acest lucru este susținut de toate delegațiile. Însă, la nivelul Consiliului, încă acest lucru nu este foarte clar și trebuie să l clarificăm ce fel de chestiuni legate de drepturile omului sunt abordate, care sunt acele drepturi specifice. Uh, lucrurile trebuie să fie clarificate. Și apoi trebuie să vedem dacă avem aceste delegații pentru drepturile omului și pentru democrație, uh, dacă avem un directorat sau directorate, aceste lucruri trebuie clarificate. Cum anume vor funcționa? Un alt aspect important este ca serviciul acesta de acțiune externă să fie deschis și pentru reprezentanți la nivel național, nu doar pentru diplomați, pentru oameni care lucrează în domeniul uh, dezvoltării, spre exemplu. Acest lucru este important pentru a avea o reprezentativitate cât mai largă. Iar în ceea ce privește uh, personalul angajat. De asemenea, trebuie să vedem care sunt criteriile de angajare. Uh, trebuie să subliniem încă o dată necesitatea de a avea un echilibru între femei și bărbați. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum din partea GUE, colegul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, de dimineață la AFCO, am mulțumit deja pentru această colaborare transparentă și colegială și doresc să reiterez aceste mulțumiri în fața domnului Brock. Am discutat despre chestiunile ce țin de domenii care trebuie să fie tratate sub serviciul comun și domenii care nu trebuie să fie incluse în uh, atribuția serviciului comun, de exemplu chestiunile ce țin de comerț și așa mai departe. Astăzi, la Comisia pentru Afaceri Externe, doresc să uh, subliniez anumite chestiuni care nu au fost încă clarificate. De exemplu, prevenirea conflictelor civile. Până acum, s-a, gândit uh, la două acțiuni, și anume una civilă și una privind serviciile militare. Ei bine, acum acestea au fost aduse sub o umbrelă și nu cred că este foarte clar cine anume este direct vizat când vine vorba de gestionarea situațiilor de criză. Discut aici prin prisma uh, chestiunii prevenirilor uh, conflictelor. Vreau să știu cine anume este responsabil pentru această chestiune. Și, de asemenea, vreau să știu Um, cum anume intervine doamna Ashton și ce dispoziții dă în momentul în care se discută despre gestionarea crizelor și care este și uh, poziționarea față de diplomații care intervin. Trebuie să discutăm aceste chestiuni nu doar din punct de vedere politic, ci și din, prin prisma controlului parlamentar ce trebuie exercitat. În ceea ce privește politica de dezvoltare, ei bine, Deja um, s-a discutat despre schimbul de opinii care a avut loc cu Comisia DEVE, dar doresc totuși să menționez faptul că Parlamentul a trebuit să fie foarte prudent și să-și ia, um, să-și perceapă ca atare drepturile comunitare care sunt prevăzute în procedura de codecizie la acest capitol. Mulțumesc! Grazie. A questo punto la parola al collega Salafranca. Mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc de asemenea domnului Verostat și domnului Broc pentru munca depusă. Mie mi se pare că există un punct care este absolut fundamental în dezbaterea pe care o avem acum, și anume să subliniem că decizia politică și acordul la care se va ajunge la Consiliul de Miniștri este doar o bază pentru o negociere și cred că domnul Broc n a propus pe bună dreptate să nu ne pronunțăm pe acest subiect până când nu avem uh, un răspuns favorabil față de revendicările Parlamentului. Proiectul de text spune că uh, serviciul va intra în vigoare în momentul în care va fi aprobat la nivel de Consiliu și la o lună după această aprobare, înalta reprezentantă ne va face propuneri financiare. Uh, eu cred că am face o greșeală dacă ne-am uh, juca pe masă toate cărțile în momentul în care avem această posibilitate de codecizie și posibilitatea de modificare a statutului personalului. De aceea v-aș sugera să ținem seama de ceea ce spunea domnul Brock și anume să nu ne acordăm uh, consimțământul până când nu vom fi pe deplin satisfăcuți față de propunerile pe care noi le-am făcut ca acestea să fie luate în considerare. Și domnul Verusta și domnul Brock merg în această direcție și anume să avem o deplină răspundere politică atât la nivel bugetar cât și la nivelul personal. Și dacă îmi permiteți un comentariu și o sugestie, în ceea ce privește me- mecanismul de coordonare politică care ne este propus în aliniatul 2B, ar fi interesant ca Parlamentul European să aibă posibilitatea să integreze acest mecanism uh, mai ales pentru că în altul reprezentant, în propunerea sa, ne spune că se va consulta cu Parlamentul European în ceea ce privește aspectele de bază și aspectele fundamentale ale politicii externe ale Uniunii Europene și se va asigura de faptul că sunt luate în considerare sugestiile Parlamentului. Plecând de la această logică, domnule președinte, ar fi bine ca Parlamentul să poată să fie inclus în acest mecanism de coordonare. În ceea ce privește restul propunerilor, acestea mi se par foarte bune și este evident că trebuie să pledăm în favoarea unei comunitarizări a acestui serviciu de acțiune externă. Mulțumesc pentru că v-ați respectat timpul ce v-a fost acordat și acum domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță avem un document foarte bun. Doresc să fac doar puține precizări de aceea. În primul rând, nu sunt pe deplin convins că relația dintre Parlament și înaltul reprezentant trebuie să fie fixată doar în numele Convenției. Doresc să stabilim de aceea câteva principii care trebuie să fie întărite în acest document, pentru ca mai apoi detaliile să fie tratate în Convenție. În al doilea rând, sunt de acord cu relația care va exista între Serviciul European și Comisie și Comisar, cred că este una bine stipulată, dar um, trebuie să vedem cum anume vom dezvolta acest subiect. Și în al treilea rând, nu sunt de acord cu articolul 2b în formularea actuală. Comisarii, în special față de Parlamentul European, au o poziție independentă eu nu pot să-i situez pe comisari la nivel egal cu reprezentanții. Reprezentanții rămân reprezentanții în alte reprezentante a doamnei Ashton și comisarii au într-adevăr dreptul de a o reprezenta pe aici, pe acolo, dar în calitate independentă. Deci trebuie să stabilim foarte clar care este coordonarea între doamna Ashton și comisari, coordonare în care, la care, desigur, trebuie să participe și uh, ceilalți reprezentanți. Dar nu pot să-i citesc pe toți pe picior de egalitate pentru că această chestiune contravine reglementărilor în cauză. Acestea sunt doar cele câteva precizări pe care am dorit să le fac, dar după cum am spus deja, documentul de lucru este unul pe care îl vom sprijini. Doresc doar să mai analizăm puțin articolul 2b. De asemenea, noi, Parlamentul, reprezentăm organul de control. Noi nu putem să participăm la această coordonare, ci noi trebuie să fim organul independent de control. Să nu uităm nici acest lucru. Mulțumesc. La colega Autala. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Autala din partea verzilor? Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Lunace, colega noastră, a menționat deja uh, dosarul drepturilor omului uh, referitor la acest uh, dosar. Aș fi adăugat oarecum mai mult conținut la ceea ce a spus. Mie mi se pare că situația este foarte bună să uh, fim uniți în Parlament, pentru că și la Consiliu există o unitate de opinii și în uh, numele Subcomisiei pentru Drepturile Omului aș dori să subliniez încă o dată faptul că departamentul care se va ocupa de drepturile omului, care este propus în articolul 4, trebuie să aibă un nivel foarte înalt. Nu cred că ar fi adecvat să ne mulțumim cu situația actuală în care Uh, acest subiect e oarecum de mâna a treia, pentru că nu e un subiect care este discutat la nivelul cel mai înalt. De aceea cred eu că trebuie să adăugăm mai mult conținut, mai multă răspundere pentru această entitate ce va fi creată, indiferent de nivelul său. Și să facem în așa fel încât aceasta să devină una de prim rang. Aș dori să vă amintesc faptul că în momentul de față Înaltul reprezentat, domnul Solana, s-a angajat în mod personal în chestiunile acestea de drepturile omului. Și eu cred că nu ar trebui să ne regăsim într-o situație în care drepturile omului ar fi tratate la un nivel inferior. În plus de aceasta, această entitate trebuie să aibă o răspundere clară, necontestată în ceea ce privește integrarea, egalitatea de gen și diferitele strategii și politici. Și, bineînțeles, mă îngrijorează din ce în ce mai mult uh, spusele domnului Verhofstadt, și anume că uh, Consiliul își dorește să păstreze, să-și rezerve aceste chestiuni pentru sine și să încredințeze Comisiei doar problemele orizontale. Însă aici e vorba de integrare în dosarul uh, drepturilor omului. Apoi, un alt subiect important. Trebuie să ne asigurăm că avem un nivel suficient de personal angajat pentru a putea face față tuturor chestiunilor administrative legate de drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Severin. Mulțumesc, domnule președinte! Aș dori să-i felicit pe cei doi colegi și pe toți raportorii care ne-au prezentat astăzi un punct de vedere comun. Eu sunt de părere că e vorba de un document bun, și cred că trebuie să ne concentrăm pe acele poziții care ne-ar permite ca vocea Parlamentului European să fie auzită și în celelalte instituții europene. Eu sunt de părere că gândirea, planificarea și executarea acestor acțiuni la nivel extern trebuie să fie coerente și e nevoie de un mecanism de coordonare politică care să confere astfel mai multă coerență politică. Trebuie să știm care sunt scopurile noastre. E nevoie de asemenea și de cooperare interinstituțională pentru a ști cum anume sunt discutate aceste lucruri în diferitele instituții și care este rolul comun pe care acestea l-ar putea îndeplini. Și e nevoie și de o coordonare administrativă, care poate ar trebui să fie accentuată. E vorba de rolul secretarului general și, al secre- și a personalului său. Apoi, dimensiunea bugetară. Ar trebui să urmeze această coerență, această logică. Coerența și uh, Uh, aspectul coerent al planificării bugetare trebuie să fie inclus încă de la bun început, încă din momentul în care se, ni se va prezenta bugetul și până la executarea acestuia. Deci e nevoie de un astfel de mecanism bugetar, planificare, prezentare și executare. Iar în final, eu sunt de părere că avem câteva cuvinte cheie pe care trebuie să le utilizăm pentru a vedea dacă lucrurile au fost făcute corect. Și anume, transparență, răspundere, coerență și eficiență. Dacă putem crea un astfel de mecanism care să uh, ne asigure cele patru dimensiuni, cele patru cuvinte cheie, atunci facem o treabă foarte bună. În ceea ce privește articolul 2b, dacă îmi permiteți, aș propune domnului Verușta și domnului Broc un amendament care, după părerea mea, cel puțin așa am speranța, va reuși să ajungă la un acord între poziția domnului Salafranca și a domnului Svoboda. Mulțumesc! Grazie, colega Sarius Volski. Mulțumesc. Și acum cuvântul, are cuvântul domnul Sarius Volski. Thank you, Mr. Chairman. First, let me, let me praise the two rapporteurs. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să-i felicit pe cei doi raportori uh, pentru documentul prezentat. Este bine faptul că avem o poziție comună între AFCO și uh, AFET uh, și sunt convins că și celelalte comisii vor uh, uh, avea aceeași filozofie politică în, pe marginea acestui document. Cred că intenția era să avem o abordare inteligentă, coerentă, care să ducă la crearea unui serviciu de acțiune externă puternic cu metode clare. Și e adevărat că e foarte greu să obții acest lucru într-o arhitectură atât de hibridă. Asta ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să implicăm pe toți și să avem o răspundere comună. De aceea aș dori să susțin conținutul articolului, noului articol 2C, în ceea ce repartizarea și reprezentarea geografică. E vorba de măsuri concrete care, bineînțeles, trebuie să fie uh, luate și aplicate. Cu siguranță cu toții ne dorim acest lucru. Ne dorim o legitimitate clară. Ne dorim ca acest proiect să fie unul care să ne aparțină nouă și tuturor cetățenilor europeni. De aceea e nevoie de o bază politică foarte largă, foarte extinsă. Trebuie să obținem această reprezentare geografică a întregii Uniuni Europene. Bineînțeles, raportorii vor negocia o poziție comună vis-a-vis de Consiliu. Consiliul are o poziție unită și ar fi bine ca acestea două să se poată îmbina din punct de vedere politic. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum doamna Lösing. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul Scholz a discutat deja puțin despre instrumentele de dezvoltare. Uh, Conceperea acestor instrumente în ultimul timp este făcută foarte atent, mai ales uh, în domeniul organizațiilor de dezvoltare, se dezbate acest subiect și acum um, Cancelarea Widen Case a primit sarcina de a uh, se alinia la prevederile tratatului de la Lisabona. Widen Case deocamdată vede că în conceperea acestui instrument încalcă tratatul de la Lisabona pentru că, iată, în tratatul de Lisabona este prevăzută încadrarea la pesca acestui domeniu, lucru care ar exclude politica aceasta. Citez, rolul Serviciului European de Acțiune Externă se axează pe uh, acțiunile politice externe care reprezintă Uniunea Europeană. Domeniul um, intervențiilor pentru ajutorare și dezvoltare se, nu se încadrează la acest serviciu. E bine, cred că trebuie să discutăm despre ceea ce rezultă din această afirmație pentru a vedea cum anume trebuie să ne comportăm uh, acum în baza acestei sentințe, practic, lucru care îmi lipsește în discuția de față. La punctul următor, uh, în ceea ce privește comisarul de dezvoltare, acestuia îi parvine un anumit rol de observator pentru instrumentele de dezvoltare, dar acest rol este foarte puțin um, descris în detaliu și precis. Nu se discută, de exemplu, despre diferențele și divergențele ce pot avea loc uh, între funcțiile și atribuțiile înaltului reprezentant și cele ale Comisarului pentru Dezvoltare. De aceea trebuie să decidem cum anume vom proceda și cui va reveni un anumit rol. Eu pledez pentru Comisarul de Dezvoltare. Farm. Mulțumesc. Domnul Farm. Da, mulțumesc foarte mult. Eu sunt coordonator din partea socialdemocraților în legătură cu dimensiunea bugetară, deci aș avea o întrebare în legătură cu regulamentul financiar. Cred că suntem foarte aproape de a ajunge la o înțelegere comună, de aceea aș dori să vă spun că mă mulțumește acest raport, mai ales că se face referire la acordul interinstituțional privind dimensiunea bugetară, pentru că, după părerea mea, trebuie să se schimbe și acest lucru. Aș avea însă o întrebare pentru domnul Brock, în mod deosebit, pentru că în ceea ce privește ce am auzit cel puțin, dumneavoastră spuneați că ar trebui să fie tratat ca un fel de instituție sui generis în interiorul comisiei. Însă mi se pare o contradicție în termeni acest lucru. Ori e sui generis, ori e în interiorul unei uh, instituții, și anume comisia. Dacă este în cadrul comisiei, atunci are regim de agenție. Ori nu cred că avem nevoie să mai umblăm la regulamentele financiare, însă această sintagmă sui generis pune probleme. Deci dacă e sui generis, n-are cum să fie într-o instituție prevăzută de tratat. Dar dacă ține de instituție în înțelegerea pe care o dau regulamentele financiare, cum ar fi Curtea de Conturi și Curtea de Justiție, atunci acest lucru trebuie trecut la primul alineat al regulamentului financiar și trebuie să aibă un raport de descărcare de gestiune propriu. Însă dacă are regim de agenție și atât, se schimbă cu totul lucrurile, pentru că, de fapt, până la urmă, este un serviciu serviciu integrat al Comisiei, ori nu cred că e caz să mai umblăm la acest prim alineat al regulamentului financiar. De aceea eu v-aș întreba, dumneavoastră ce ați avut în vedere? Ce înseamnă sui generis? Adică să aibă propriul buget, propria organizare administrativă, dar fără să fie prevăzut nu la secțiunea 3 sau la altă secțiune. Firește, cheltuielile de funcționare pot fi și ele trecute în dreptul comisiei, însă aceasta este una dintre întrebări la care răspundem. Cum o tratăm această instituție? Este sui generis pe picioarele ei administrativ și ca bani sau este pur și simplu altă agenție a comisiei? Și aș dori să clarificați această chestiune. Mulțumesc. Grație, conclude colega Che. Mulțumesc în încheiere din partea PP, domnul Chelam. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să-mi exprim mulțumirea uh, în ceea ce privește rezultatele acestui demers. Cred că domnii Brock și Verhofstadt pot fi considerați un fel de arhitecți, uh, să spunem, parlamentari dacă ne raportăm la acest autorii din partea Parlamentului, acest serviciu important al Uniunii Europene și cred că primul rezultat este nevoia de a echilibra rolul acestui serviciu de acțiune externă în relația sa cu Consiliul, Comisia și Parlamentul European. Cu alte cuvinte, care între instituții și în ce măsură îi se subordonează acest serviciu și politic și bugetar și din alte puncte de vedere. În al doilea rând, aș dori să rețin această soluție propusă și nevoia de echilibru geografic în interiorul Serviciului de Acțiune Externă. Și cred că noutatea care apare este legătura care se face între această echilibrare geografico-diplomatică și posibilitatea de a extinde uh, serviciul de acțiune externă și de a incorpora și uh, diplomați la nivel național. Cred că acest lucru le-ar permite să reprezinte și interesele Uniunii Europene ca bloc, ceea ce este foarte important. O a treia realizare o reprezintă dimensiunea bugetară, trebuie să pună la dispoziție instrumentele necesare pentru acest serviciu diplomatic și de acțiune externă. Și o a patra observație pe care aș dori să o fac se referă la mecanismul de coordonare a politicilor. După părerea mea, ambii raportori au accentuat nevoia unei cooperări sporite în cadrul Serviciului de Acțiune Externă inclusiv nevoia unui uh, serviciu care se ocupe de drepturile omului și să se pună accentul pe reprezentarea internațională a Uniunii Europene. Sunt de acord cu colegul nostru, Nul Haudel, care a spus Doamna Hautala, care a spus că această chestiune de reprezentare trebuie să fie discutată la modul concret, însă, până în acest moment, rezultatul a fost unul surprinzător de bun. Mulțumesc! Mulțumim! În acest moment îi dăm cuvântul domnului Christofferson, care se află aici în numele înaltului reprezentant, după care, pentru concluzii, vom da din nou cuvântul domnului Bloc. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat uh, cuvântul și că mi-ați uh, permis să fac anumite comentarii în legătură cu intervențiile care s-au făcut. În primul rând, aș dori să subliniez că ne-am am ajuns la un moment foarte important al procedurii, avem o poziție comună din partea Consiliului și avem pe masă și o variantă consolidată a poziției Parlamentului în legătură cu nevoia de amendamente și unde trebuie ele făcute. Cu alte cuvinte, am ajuns într-un moment în care pot avea loc negocieri politice. Și aș spune că sunt uh, mai degrabă optimist în legătură cu negocierile politice am observat că domnul Broc a făcut referire la o serie de chestiuni, și anume că s-au făcut modificări care corespund schimbărilor făcute și la nivel de Consiliu, dar și, la nivel, și pe care doamna înalt reprezentantă le sprijină pe deplin. Așadar, e vorba și de relația menținută cu Parlamentul European, ceea ce ne arată că am făcut progrese. Nu aș fi atât de pesimist și să spun că nu avem timpul necesar să ne punem de acord și insist să ne punem de acord cu Parlamentul European în ceea ce privește deciziile elementare. Pentru că dacă ne punem de acord cu Parlamentul European în legătură cu această hotărâre elementară, nu văd de ce musai trebuie să așteptăm să intre în vigoare această hotărâre, de vreme ce sunt gata celelalte componente. Pe mine mă îngrijorează în mod deosebit regulamentul în materie de personal, pentru că s-ar putea ca acest proces să dureze destul de mult. Și pot să vă spun că timpul este dimensiunea esențială în acest proces. Firește că există și alte chestiuni, însă și diferențe de opinii, dar pentru a depăși aceste diferențe, cred că trebuie să încercăm să stabilim ce dorim pe fond. Și aș porni de la dezbaterea în legătură cu statutul acestei instituții, să fie sui generis, să țină de comisie, să fie autonom, cum să fie. Aș dori să elimin orice umbră de îndoială pe care o are orice în legătură cu uh, competențele Serviciului de Acțiune Externă. Pot să vă spun că va funcționa exact cum ar fi funcționat dacă ar fi fost o direcție generală la nivel de comisie. Va respecta exact aceleași proceduri în ceea ce privește consultările, pregătirea acțiunilor, punerea lor în aplicare și până la uh, relația cu colegiul comisarilor, acolo unde se va lua o hotărâre uh, în unanimitate. Deci, uh, și din acest punct de vedere, Serviciul de Acțiune Externă se comportă în tocmai precum o direcție generală a Comisiei. Dar faptul că cerem o anumită independență în ceea ce privește bugetul și în ceea ce privește personalul care deservește acest serviciu, uh, pornește însăși de la condițiile care au fost puse uh, Uh, în relația cu Consiliul pentru ca ei să accepte un astfel de serviciu extins care să se ocupe de, uh, știu eu, gestionarea crizelor, serviciu de acțiune externă, operațiune militară și așa mai departe. Deci un serviciu extins. Dacă nu acceptăm o anumită independență și detașare în ceea ce privește bugetul și personalul, cred că această condiție politică elementară dispare cu totul și mm, deja uh, vorbim despre totul altceva. nu înțeleg dubiile exprimate în legătură cu modul în care se face planificarea bugetară, dacă se trece în secțiunea 3 sau nu, că există acolo, s-a spus, un plus de transparență decât dacă s-ar prevedea o secțiune separată. Eu cred că există un plus de transparență dacă noi avem un buget separat într-o secțiune distinctă a bugetului. Dacă ne referim, spre exemplu, la bugetul administrativ, dacă ar fi să avem un buget, spuneam, separat, atunci avem toată transparența din lume în legătură cu personalul angajat al acestui serviciu de acțiune externă. Dacă însă trecem totul în bugetul general al comisiei, atunci se transformă acest buget într-o, știu eu, altă secțiune din marele buget al comisiei și în niciun caz nu mai există vreo modalitate de a influența acest buget fiind una dintre autoritățile bugetare, Parlamentul va avea o mai mare influență și o mai mare greutate dacă bugetul este separat decât dacă bugetul nostru, de fapt, este uh, pus la grămadă cu bugetul Comisiei. I-aș avertiza pe cei care cred că e important ca acest serviciu să fie parte a Comisiei, v-aș avertiza că se creează un precedent pentru că avem la acest serviciu un personal special, avem o serie de experți naționali și, în mod deosebit, experți militari, avem în acest serviciu persoane care, în mod obligatoriu, vor avea un statut aparte. Avem diplomați de la nivel de state care vor fi detașați. Deci riscăm să creăm un precedent nefericit dacă vom crea acest serviciu în interiorul comisiei, dacă se va considera că pur și simplu este uh, un alt element al comisiei și în partea de funcționare. Și, în sfârșit, nu încape îndoială că cei mai mulți dintre angajați vor proveni din rândurile angajaților comisiei. În orice caz, uh, cei care se vor ocupa de politici cu siguranță vor, preveni, vor proveni într-un număr foarte mare de la comisie. S-a calculat undeva la 680 de persoane care vor fi recrutate din rândurile comisiei, mă rog, și de la Bruxelles, dar și din uh, reprezentantele din, uh, din alte țări. Nu știu, poate 150 maxim să fie prelați la Secretariatul Consiliului. Deci, se vede treaba că deja Comisia are o poziție predominantă. Bun, ar mai fost o întrebare, numai că nu am timp să intru în detalii. Mulțumesc. Și acum s-a am ascultat și părea colegului Brock și să vedem ce răspuns are dumnealui în legătură cu ce răspuse. Äh, mulțumesc. Îi mulțumesc și domnului Christofferson. El a făcut referire la punctele care ar putea fi tratate constructiv în, în perioada imediat următoare, dar îl rog să nu subestimeze Parlamentul, pentru că și noi suntem în măsură să clarificăm secțiunea 3 și nu avem nevoie de un document adițional pentru a clarifica situația. Cred că vom ajunge cumva la liman și cred că vom putea să emitem regulamentul statutului funcționarilor și mai, mai, mai târziu, Deocamdată stadiul negocierilor uh, nu este acela în care putem să definitivăm totul. Permiteți-mi să nu intru în detaliu și să răspund separat fiecarei întrebări adresate. Voi dori să mă refer în termen general, pentru că nici nu am suficient timp la dispoziție, în ceea ce privește controlul parlamentar și coerența serviciului. Uh, ei bine, sunt de acord cu faptul că acestea ar trebui să fie primordiale, la fel și în ceea ce privește coordonarea și um, concordanța între culturi, după cum a menționat uh, Graf Lambsdorff. Desigur, în ceea ce privește reprezentanții și comisarii și relația dintre aceștia, sunt foarte, sunt foarte interesat de propunerea colegului Severin. Uh, să nu uităm că comisarii pot să o reprezinte pe înalta reprezentantă, dar este vorba despre o reprezentativitate politică și nu este vorba despre abolirea prerogativelor comisiei în anumite situații. Cunoaștem problema care este aici în cauză și o vom trata ca atare prin formulări coerente. Cred că colegul Verhofstadt este dispus să facă acest lucru. Până acum, am uh, reușit să ajungem la un consens, noi, raportorii, și să comunicăm foarte bine. Desigur, am fost dispuși să ajungem la compromis la nivelul comisiilor parlamentare, pentru că, la urma urmei, Parlamentul, ca for, participă la negocieri, poziție pe care trebuie să ne o asumăm până la final, în opinia mea. Doamna Lunacek a spus că diplomații naționali uh, ar trebui să provină și din Ministerele pentru Dezvoltare. Ei bine, luptele pentru aceste posturi au loc cu mult entuziasm în capitalele europene și, după cum am mai spus deja, nu putem să angajăm 2000 de funcționari cu salarii foarte mari la acest serviciu, pentru că aceștia reprezentau mai mult de 80% din uh, Uh, angajații din numărul total al angajaților și n-ar fi o situație foarte favorabilă totuși. Pentru domnul Scholz și pentru doamna Lözing, ca răspuns acum, deciziile rămân acolo unde ar trebui să rămână și anume uh, pe, privind politica de dezvoltare, aceste răspunderi revin comisiei și în alta reprezentant împreună cu comisarul pe acest resort emit împreună decizii și comisia decide. Pentru că, la urmă urmei, comisarul pentru dezvoltare nu poate să decide singur, ci se decide doar în colegiul comisarilor, lucru care va rămâne așa și pe viitor. Deci, în alta reprezentantă nu va putea să emită propuneri de una singură, ci întotdeauna în colaborare și consfătuire cu comisarul pentru uh, pentru dezvoltare, după cum a fost cazul și până acum. În caz de conflict, nu decide înalta reprezentantă, ci comisia per ansamblu, lucru valabil și pentru celelalte cazuri și domenii, lucru care trebuie să rămână astfel, pentru că altfel nu ar fi corect. Înalta reprezentantă are sarcina de a gestiona și conduce domeniul PESC, de a asigura o coerență în reprezentativitatea politică în exterior. Acestea sunt așadar scopurile pentru care îi sunt, este pus la dispoziție acest serviciu. Și în ceea ce privește acest serviciu, da, este prevăzut faptul că vor fi angajați funcționari de la comisie, pentru că, la urma urmei, acest serviciu nu este privit doar ca fiind unul pentru pesc, ci este un serviciu care trebuie să aducă la un loc mai multe lucruri. După cum a spus Graf Lambsdorff, este vorba despre a crea o interfață între culturi pentru a crea o politică externă și de securitate comună eficientă și coerentă. Deciziile vor reveni mai apoi Consiliului și Comisiei, desigur, cum a fost cazul și până acum. Nu am înțeles exact ce a vrut să spună domnul Salafranca în ceea ce privește uh, faptul că Parlamentul nu decide din punct de vedere politic. La urmă urmei știm foarte clar că rolul Parlamentului este acela a emite bugetul, a, a stabili un control și a face rectificări. Dacă am înțeles bine, domnul Salafranca dorește să ne coordonăm în scopuri politice. Ei bine, în acest caz, rolul consultativ al Parlamentului European rezultă în vederea coordonării, dacă nu mă înșel, pentru ca mai apoi, când noi trebuie să decidem în ceea ce privește bugetul, ratificările, personalul, să știm exact ce anume trebuie să facem. Ei bine, a clarifica această chestiune Uh, pentru mine înseamnă a fi foarte atenți cu implementarea lucrurilor menționate de mine anterior. În ceea ce privește consultarea, informarea Parlamentului, ei bine, da, Parlamentul trebuie să fie informat într-o etapă inițială. Pentru că dacă nu, iată, uh, ne vom confrunta cu o situație similară aceea acordului SWIFT, în care, iată, am spus un mare nu. Știm foarte bine că instrumentul SWIFT era foarte important și în urma negocierilor noi ne-am spus cuvântul. Aș dori să mă refer acum și la sintagma sui generis. În convenția um, care stabilește acest serviciu se menționează un serviciu independent sui genere înseamnă un serviciu diferit, nu un serviciu extern. Olaf este și acesta un serviciu sui generis, dar uh, și este independent de deciziile comisiei. Putem, desigur, să facem un astfel de serviciu. Dar, sigur, putem să luăm și drumul instituțional și anume să ne referim la articolul 1. Dar dacă creăm o instituție, avem un dezavantaj. Odată avem o nouă autoritate care, de fapt, este parte din blocul executiv. Deci este ca și cum am avea un minister um, de externe în afara guvernului. Și, din punct de vedere administrativ, este o situație de necontrolat. Și atunci trebuie să avem motive întemeiate pentru a face acest lucru, dar uh, aceste motive le putem găsi la capitolul comunitar uh, și al politicii comunitare. Însă trebuie să venim și cu justificări al naibii de coerente dacă dorim să facem într-adevăr acest lucru. Până acum însă nu a venit nimeni cu oferte în acest sens. Știu că doamna Ashton și Consiliul uh, doresc să clarifice această chestiune de sui generis, dacă să fie în afara comisiei sau nu. Cred că acum, în stadiul negocierilor în care ne aflăm, după cum a spus și colegul Christofferson la secțiunea 6, acolo va fi încadrat serviciul acesta și lucrurile vor rămâne așa, dar trebuie să clarificăm situația. Pentru că putem să creăm și cu un buget normal o, un departament special. Totul este la urmă urmei o chestiune de încredere. Dacă aud că anumite chestiuni, anumite aspecte nu sunt negociabile, ei bine, atunci putem să punem punct și să plecăm acasă. Cred că cel mai bine ar fi să fim cu toții dispuși să negociem, să clarificăm, să stabilim principii pentru a ajunge la un consens și dacă nu ajungem la un consens, atunci să încercăm totuși să găsim o poziție decentă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Broc. Și domnul Verustat a cerut să ia cuvântul, dar vă rog foarte pe scurt, pentru că nu mai avem prea mult timp la dispoziție. Da, domnule președinte, doar pentru a sublinia un punct, un punct la care s-a referit și domnul Brock, și anume aspectul bugetar, secțiunea 3 sau secțiunea 6. Nu e adevărat că nu putem utiliza competențele Parlamentului în momentul în care serviciul acesta de acțiune externă ar fi inclus în secțiunea a treia. Ba din potrivă, Uh, în secțiunea a treia, drepturile Parlamentului sunt garantate pe deplin. Sunt garantate în mod automat. În al doilea rând, putem prevedea lucrurile în așa fel încât să dăm dovadă de transparență. Cum anume? Să avem un capitol separat în secțiunea a treia. Există mai multe posibilități în acest sens. Putem vorbi de capitolul 29, 23 bis și așa mai departe. Există posibilități la îndemână pentru a face acest lucru. Avantajul ar fi că rămânem în secțiunea comunitară a bugetului general. Și asta nu ar fi ceva ieșit din comun, pentru că, spre exemplu, PESC. Unde se află PESC deocamdată? În secțiunea a treia. Nu avem o, o secțiune independentă, autonomă, separată pentru PESC. Iată, un exemplu, un model pe care îl putem utiliza, e vorba de un argument pe care îl putem prezenta Consiliului și anume că există această posibilitate și ar fi chiar de dorit ca acest serviciu să se afle inclus în secțiunea a treia. Un ultim element. De ce anume n-ar trebui să ne fie teamă în momentul în care am face din acest serviciu de acțiune externă o secțiune independentă? E bine, am creat un precedent imens pentru că pe viitor, de fiecare dată când vom dori să creăm agenții, instanțe, entități, se va spune, a, avem serviciul de acțiune externă, putem face exact același lucru. Vă dau un exemplu, două agenții care le putem crea cu privire la supravegherea financiară. Aceste agenții vor fi plătite de către o parte din bugetul comunitar și o altă parte de către statele membre. 60% din aceste agenții vor fi plătite de către statele membre. Și care va, este, va fi reacția dacă organizăm secțiuni bugetare separate? Pentru că de fiecare dată când Consiliul sau statele membre au ceva de spus într-una dintre aceste agenții, ar putea să spunem, e bine, ca și Serviciul de Acțiune Externe, trebuie să, să organizăm lucrurile în afara secțiunii a treia ci, și să creăm o secțiune separată. Deci dacă începem să facem acest lucru cu secțiunea de, cu serviciul de acțiune externă, facem acest lucru pentru prima dată, e bine, acest lucru se va repeta de fiecare dată când statele membre și Consiliul se vor implica într-o politică europeană. Începem cu serviciul, data viitoare se va uita pentru agențiile de supraveghere financiară, poate vom crea pe viitor o agenție, știu eu, pentru energie. Ok, Consiliul are ceva de spus, hop, încă o dată o secțiune specială, separată. Și astfel vom despuia metoda comunitară și nu vom mai avea nimic care să fie inclus în secțiunea a treia. Nu putem să spunem, a, da, de fiecare dată când Consiliul este implicat, trebuie să facem ceva separat. Nu. PESC, spre exemplu, Consiliul este implicat și PESC face parte din secțiunea a treia. Mulțumesc, spune domnul președinte. Iată că încheiem aici acest punct. Putem trece la punctul următor. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuția adusă la această dezbatere aprofundată, interesantă. Punctul următor este propunerea de rezoluție în ceea ce privește situația în Bosnia și Herzegovina. E vorba de cea de-a doua discuție în ceea ce privește proiectul de rezoluție. Data trecută am avut o dezbatere aprofundată pe marginea temelor evocate de doamna raportor, doamna Doris Pack. Iar discuția de astăzi se referă la amendamentele 194, că, cele 194 de amendamente care au fost prezentate la proiectul redactat de rezoluție redactat de raportoare. Vă rog, un pic de liniște, în așa fel încât să putem continua. Plecând de la discuțiile precedente, Raportorul nostru se va întâlni cu raportorii din umbră tocmai pentru a elabora amendamente de compromis. Și doresc să-i dau cuvântul imediat. Dragi colegi, nu cred că trebuie să stăm foarte mult asupra acestui raport. Am discutat deja despre acesta și colegi interesați au venit cu amendamente, 194 la număr. Vă dați seama că este vorba despre un uh, raport foarte dificil și va trebui să ajungem la un compromis. Nu vom putea lua toate amendamentele, vom încerca să facem amendamente de compromis și în săptămâna de la Strasburg voi încerca să comunic toate amendamentele de compromis. Am primit anumite amendamente care îmbunătățesc acest raport pentru că Înainte nu fusese abordate anumite subiecte din amendamente în raport, dar aș dori să rog pe colegi să facă liniște înainte de a continua. Ce Politicos uh, față de raportare să uh, vorbiți între voi. Sincer, einige, einige... Reiau așadar, deci avem îmbunătățiri, s-a abordat chestiunea mass media în raport, s-a întărit subiectul minorităților în raport printr-o serie de amendamente ce au fost depuse. De asemenea, tema sistemului judiciar și a luptei împotriva corupției și acestea au fost întărite. Uh, și vom încerca să facem compromisuri foarte bune dintr-o serie de amendamente. Au existat și o serie de amendamente care nu au ținut seama de statistici și care au vrut doar să uh, scurteze raportul nostru și nu vom da curs acestora. De asemenea, au uh, rezultat anumite modificări cărora trebuie să le dăm curs în raportul nostru, motiv pentru care vom putea veni cu amendamente orale în cadrul negocierilor pentru amendamentele de compromis. De exemplu, am menționat faptul că anumite țări care nu au ratificat și anumite țări care nu au ratificat, anumite țări care au ratificat uh, această chestiune și trebuie să vedem exact cum uh, le vom aborda. Va trebui să tratăm tema minorităților cât se poate de prudent, pentru că este mereu dificil să numești minoritățile pe nume. Nu cred că este foarte bine să facem o listă cu toate minoritățile în acest sens, ci ar trebui să ne străduim ca în acest raport să luăm tema minorităților și tema tratării proaste a acestor minorități în această țară. Aș dori totuși să se facă liniște în sală, pentru că mi-este foarte greu să vorbesc în aceste condiții. Vă mulțumesc pentru înțelegere. În anumite locuri însă am dat nume. Însă eu sunt de părere că ar trebui să numim instituțiile și nu persoana. Ar trebui să numim premierul, președintele și așa mai departe, dar nu pe numele său. Trebuie să ne referim strict la funcția în cauză pentru ca raportul să caute o uh, notă neutră și cred că vom și putea face acest lucru încercând, după cum am spus, să fim imparțiali și să ținem seama de aceste chestiuni. Sigur, la final va fi destul de dificil să aducem la un numitor comun toate amendamentele, însă pe majoritatea pot să le accept. Uh, cel mai sigur, mâine voi fi creat amendamente de compromis, le voi disemina pentru ca dumneavoastră să le puteți lua la cunoștință înainte de întâlnirea noastră din Strasburg. Cu siguranță vom avea o problemă în ceea ce privește chestiunea înaltului reprezentant. Sunt mai degrabă prudentă în formulări, dar uh, și decisă totodată. Ar trebui așadar să ajungem și la acest capitol la un numitor comun. În ceea ce privește tema refugiaților, și aceasta a fost abordată și extinsă, atât de mine cât și prin amendamentele colegilor. Iar uh, în ceea ce privește tema Srebrenița, aceasta nu a fost deloc prezentă în raportul meu inițial, acum însă a fost menționată de anumiți raportori din umbră și a fost întărită, motiv pentru care uh, vom avea câteva aliniate la acest capitol, la subiectul Srebrenica. Cred că au dreptate colegii care au venit cu acest subiect, dar uh, nu trebuie doar să menționăm vag acest subiect în relație cu Serbia, ci să-l relaționăm cu Bosnia și Herțegovina. Voi face acest lucru în amendamentele de compromis. Sigur, aș putea aici să mă refer la fiecare amendament acum, dar nu cred că este în interesul nostru și în interesul colegilor noștri. Doresc să mulțumesc colegilor pentru aportul adus. Arată faptul că există un mare interes pentru Bosnia și Herțegovina. În ceea ce privește tema liberalizării vizelor, am, aceasta a fost um, tratată prin anumite amendamente și vom încerca să formulăm totul în a, așa fel încât să nu venim cu false așteptări și nici să nu creăm false speranțe. Cu siguranță situația este relativ bunicică la acest capitol, dar nu atât de bună pe cât ar dori-o unii. Vom încerca așadar să găsim calea de mijloc. Doresc de asemenea să fac referire și la traficul de ființe umane. Uh, în raport cu Bosnia și Herțegovina se, știe, se spune că Bosnia și Herțegovina ar fi o țară foarte bună la acest capitol, deși ca țară de tranzit pentru acest domeniu, cât și ca țară care oferă materie primă. Ei bine, uh, trebuie să contracarăm aceste idei care se vehiculează pentru că nu sunt adevărate și trebuie să tratăm ca atare acest subiect în raport. Voi încerca să fac acest lucru. De asemenea, Trebuie să menționăm și faptul că Bosnia și Herțegovina este țară uh, invitată la uh, negocierile cu NATO, negocieri de preaderare. Poate că vom menționa și acest aspect, dar acest lucru va fi definitivat în următoarele trei săptămâni. Mulțumesc acum pentru atenție și uh, sper că toți, că toți colegii sunt de acord cu procedura propusă de mine. Cu siguranță veți regăsi mare parte din amendamentele depuse în amendamentele de compromis. Vă mulțumesc! Am la Bine, în acest moment au cuvântul raportorii din umbră și prima care va lua cuvântul este doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei PAC pentru explicațiile oferite și sunt de acord cu dumneavoastră, doamna PAC, când spuneți că rezoluția cu privire la Bosnia este mulțumitoare și chiar este o îmbunătățire. Se acordă atenție presei independente și se sublinează nevoia unei prese independente pentru a asigura democrația. Și acest lucru este important pentru noi din partea verzilor. Aș avea o întrebare când spuneți dumneavoastră că nu doriți să dați nume. De ce nume vorbiți dumneavoastră? La ce vă referiți? Vă referiți la numele pe care le poartă oamenii sau vă referiți la um, numirea explicită unor grupuri, să spunem, care sunt vulnerabile în ceea ce privește discriminarea, care sunt vulnerabile în Bosnia-Herzegovina. Am uh, depus o serie de amendamente în legătură cu protecția, să spunem, comunităților de lesbiene, de transexual și așa mai departe, oameni care sigur nu se includ în niciuna dintre comunitățile etnice din Bosnia-Herzegovina. Eu spun că dacă ne dorim să avem o procedură coerentă în relația cu Bosnia-Herzegovina în această procedură și în demersul de a deveni membri, atunci eu cred că ar trebui să spunem foarte clar care ne sunt standardele, să nu umblăm cu dublă măsură și antidiscriminarea ține de acest lucru. Cu siguranță că vom găsi o modalitate să rezolvăm acest neajuns. Săptămâna trecută, în cadrul Comisiei Libe, acolo unde activez ca raportor din umbră pentru liberalizarea vizelor pentru Bosnia, am subliniat progresele înregistrate de această țară și totuși există în continuare neajunsuri. Însă, chiar și așa, trag speranța că Bosnia-Herzegovina va acoperi lacunele uh, încă prezente în procedurile lor pentru a asigura o liberalizare a vizelor din toamnă. E păcat că s-a ajuns la această întârziere, dar se pare că abia din toamnă vor reuși acest lucru. În orice caz, această liberalizare a vizelor este o șansă pentru ca cetățenii bosnieci să poată circula liber în spațiul Uniunii Europene, ceea ce, după părerea mea, este un pas înainte salutar în direcția stabilizării regiunii. Uh, doresc să-i mulțumesc doamnei Pac și aștept cu nerăbdare discuția noastră săptămâna viitoare pentru a finaliza această rezoluție. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc și acum doamna Boscur din partea Joyce. Dank u wel, voorzitter. Uh, nou. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Pac pentru explicațiile oferite în legătură cu diferitele amendamente. După părerea mea, situația nu este una nefericită. S-a pornit de, de la bun început cu o situație bună și să sperăm că se va ajunge la un rezultat bun. În ceea ce privește grupul nostru, social-democrat, am uh, depus o serie de amendamente, mai ales în ceea ce privește integrarea economică, Uh, crearea de locuri de muncă pentru tineri și așa mai departe și cred că este foarte importantă și în procesul de integrare în general și dacă ne referim la integrarea grupurilor etnice din Bosnia. Uniunea Europeană până la urmă și-a început uh, relațiile cu această țară printr-o cooperare economică. Bun, uh, doamna Pax s-a referit la reformele cu privire la minorități, însă am o întrebare și sper să reușiți să răspundeți. Dumneavoastră spuneați că minoritățile ar trebui să fie menționate ca un grup și nu să ne apucăm să le enumerăm așa cu nume. Dar în ceea ce privește pe romi, spre exemplu, care apar totuși în amendamente, avem de-a face acolo cu o problemă foarte clar conturată, pentru că s-au ținut întâlniri la vârf, chiar în urmă cu ceva vreme și E vorba de un grup reprezentat în întreaga Europa pentru care e nevoie de o strategie. Dacă noi spunem minorități și atât, mă tem că se pierde din vedere, spre exemplu, caracterul specific al romilor. În ceea ce privește însă o chestiune foarte clară, trebuie spus că e nevoie să se modifice Constituția Bosniei, deoarece CEDO a arătat că această Constituție are prevederi discriminatorii. Și chiar dumneavoastră ați spus acest lucru, și anume că strămutații, persoane strămutate în interiorul granițelor, a, reprezintă o problemă pentru care trebuie găsită o soluție, pentru că sunt cu miile acești strămutați care nu se mai pot întoarce la locuințele lor. Deci eu zic că trebuie să găsim o soluție. Bun, și voi încheia cu subiectul liberalizării vizelor în sensul că e de dorit ca acest lucru să se întâmple înaintea alegerilor din octombrie. Mulțumesc! Bine, allora relatorii. om. Bun, au luat cuvântul raportorii din umbră. Acum deschidem discuțiile. Colegii Ibradici Angurachis și așa mai departe. Mai întâi, doamna Ibrisagici. Tackar ordförande. Ehm, jag ska försöka fatta mig väldigt kort. Tack Doris. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Aș dori să mulțumesc doamnei Doris Pag pentru un text atât de bun. Am fost foarte mulțumită încă de la bun început cu acest document. Da, există un anumit număr de aspecte pe care încă mai trebuie să le examinăm. Și adevărat că trebuie să găsim amendamente de compromis, mai ales când e vorba de chestiuni juridice, mai ales când e vorba de libertatea presei, când e vorba de minorități. E vorba de chestiuni fundamentale care în principiu nu sunt controversate. Și având în vedere că există foarte multe amendamente care au fost depuse, e bine, sper că vom reuși să organizăm aceste amendamente sub formă unor amendamente de compromis și doresc să o susțin pe Doris Pac în acest demers. Este important pentru noi să putem utiliza toată pârghia pe care o avem la dispoziție, în așa fel încât să obținem un text solid. Și este foarte bine să putem exprima și anumite critici, pentru că și acest lucru face parte din munca noastră. Trebuie să fim fermi și trebuie să ne putem exprima observațiile, chiar dacă acestea sunt uneori critice. De aceea, cred că Doris Pac va trebui să fie fermă pe poziție și nu cred că e nevoie de schimbări majore în document. Dacă am reușit să explicăm, exprimăm doar jumătate din criticile pe care am dorit să le exprimăm, e bine, cred că acum a venit momentul decisiv pentru a clarifica lucrurile, pentru că vor avea loc alegeri în Bosnia-Herzegovina și dacă există neajunsuri, acestea trebuie să fie clar subliniate. Mulțumesc, spune domnul președinte. Și acum din partea GUE are cuvântul domnul Angurakis. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul nostru, în ciuda amendamentelor care au fost înaintate, nu poate fi de acord cu acest document, pentru că amendamentul, amendamentele nu se ocupă de problema principală a acestei țări, și anume politica de colonizare a Uniunii Europene, o politică care nu permite Bosniei și Herțegovinei, poporului din această țară, să devină cu adevărat suveran, independent și autonom în propria sa țară. Noi suntem de părere că Parlamentul European cere să se pună capăt prezenței militare în Bosnia-Herzegovina și atunci ar trebui ca și Parlamentul European să se să ceară închiderea biroului înaltului reprezentant al Națiunilor Unite, precum și birou, închiderea biroului înaltului reprezentant sau reprezentantului special din partea Uniunii Europene. Atâta vreme cât aceste aspecte nu au fost uh, evocate, e bine, toate celelalte aspecte subliniate de doamna PAC uh, Uh, se vor agrava pe viitor și de altfel veți vedea peste câțiva ani de zile situația se va înrăutăți. Pentru că nu trebuie să ne ascundem după deget. Da, se poate rezolva problema Bosniei și Herțegovinei, da, se poate obține liberalizarea vizelor, se poate permite cetățenilor acestei țări să circule în mod liber. Dar raportorul ne spune că, în principiu, problemele acestei țări nu pot fi rezolvate de către noi. De aceea, trebuie să uh, Uh, permitem acestei țări să aibă, acestor cetățeni să aibă posibilitatea să-și caute un viitor mai bun în Uniunea Europeană. E bine, noi nu suntem de această părere. Uh, noi trebuie să permitem poporului din Bosnia și Herțegovina să-și asume viitorul pe deplin. Mulțumesc. Are acum cuvântul colegul Cacin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegei noastre, doamna Pac, și aș dori să o felicit pentru modul extrem de corect și uh, profesionist în care a abordat acest uh, dosar. Știu că are un angajament de lungă dată vis-a-vis -vis de această țară, deci vă felicit încă o dată. De asemenea, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că Bosnia și Herțegovina a fost descrisă aici ca fiind o țară care funcționează pe deplin. Uh, Bosnia este inclusă în decizii importante la nivelul Națiunilor Unite. Însă nu știu dacă acest lucru se bazează pe elemente concrete uh, din cadrul Consiliului de Securitate. Eu cred că această țară nu funcționează chiar așa cum ar trebui și poate că ar trebui să atragem atenția oamenilor politici din Bosnia și Herțegovina, să le atragem atenția asupra acestui fapt ar trebui să încurajăm să uh, înainteze un plan de acțiune care să le permită ca țara lor să devină membră NATO. În așa fel încât să avem, prin urmare, cele mai bune condiții pentru a înregistra progrese în Bosnia-Herzegovina imediat după alegeri. Însă ceea ce mă îngrijorează acum este faptul că acum câteva zile Acum câteva zile am avut ocazia să ascult un discurs din partea primului ministru sârb în Zagreb și a fost un exercițiu de retorică, pur și simplu. Uh, nu s-a respectat niciun protocol. Uh, a fost întrebat pe cine ar susține dacă se va desena o echipă concretă pentru Bosnia-Herzegovina și pentru Croația. Și a răspuns în mod clar că el va susține Croația, pentru că nu e chiar admirator al Bosniei-Herzegovinei. Uh, nu știu dacă există vreo altă țară uh, Uh, în uh, Europa în care cel mai înalt reprezentant al său să fie capabil să facă astfel de afirmații și încă să rămână în post și încă să acționeze ca reprezentant politic. Mie mi se pare că acest lucru este indecent, este nedemn pentru nivelul politic, este nedemn pentru guvern. Și nu trebuie să te amesteci în treburile interne ale altei țări, o adevărată insultă la codul politic. Și E o, o, o provocare, e o atmosferă care pur și simplu nu este propice înțelegerii între popoare. Și astfel de atitudine trebuie să fie clar condamnată, pentru că aici e vorba de alegeri. Permiteți-mi să mai menționez încă două aspecte. Retorica în ceea ce privește victimele războiului din Balcani, mai ales în Bosnia și Herțegovina. Această retorică a fost utilizată uh, doar din puncte de vedere politice, s-au făcut noi monumente, s-au uh, amintit noi victime, dar alte victime au fost uitate și toate aceste acțiuni, de fapt, se fac din punct de vedere electoralist. Uh, de aceea, în final, aș dori ca conferința de la Sarajevo, care va avea loc pe 2 iunie, să fie una încununată de succes. Și dacă există vreo posibilitate pentru a ajunge la un acord între Bosnia-Herzegovina și Uniunea Europeană, ei bine, noi trebuie să, ne, uh, să susținem această posibilitate. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Talec. Mulțumesc, domnule președinte. Vidi se njena Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Doris Pac pentru munca depusă, așa cum au făcut-o și colegii. Este evident că dânsa are foarte multă experiență în ceea ce privește uh, Bosnia-Herzegovina și fosta Republica Iugoslaviei și cu siguranță noi vom avea de profitat de pe urma experienței sale. Ultima versiune a acestui raport este o versiune excelentă. Raportul s-a îmbunătățit. În al doilea rând, astăzi aniversăm 30 de ani de când a murit mareșalul Tito. Și vedem că e vorba de 30 de ani de independență de spirit. Dar la 10 ani după decesul acestui om politic am constatat un lucru și anume că uh, Iugoslavia, fosta Iugoslavie s-a dezintegrat, iar victimele de fapt au fost cetățenii din Bosnia și Herțegovina. De aceea trebuie să înțelegem un lucru și anume că avem o răspundere. Uh, cu toții putem ajuta Bosnia și Herțegovina să iasă din situația în care se află. Cu toți avem o răspundere în acest sens. Și nu înțeleg pe colegii mei din extrema stânga, uh, și anume că Bosnia și Herțegovina să fie lăsată de una singură și să-și asume singură destinul. E, dacă Bosnia și Herțegovina va avea și are suficientă forță pentru a ieși din acest proces de dezintegrare, atunci asta înseamnă că va avea și capa capacitățile necesare pentru a ajunge la reconciliere, pentru a pune capăt stereotipurilor și pentru a se lansa pe calea uh, către reconciliere națională și înțelegere reciprocă. Și cred că aceste elemente sunt prezente în Bosnia și Herțegovina, de aceea trebuie să susținem această țară și să o ajutăm prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. După cum am spus deja, acest proiect de rezoluție este unul foarte bun pentru că aici se abordează problema corupției, problema minorităților, problema justiției, precum și alte uh, elemente importante. Și aș mai sublinia un element. Uh, avem nevoie de un regim de liberalizare a viselor în Bosnia și Herțegovina și, de asemenea, trebuie să ajutăm această țară în domeniul învățământului, trebuie să investim mai mult pentru a-i forma pe tineri în Bosnia și Herțegovina, tineri care să permită acestei țări să aibă un viitor mai strălucit. Mulțumesc, domnule Taler. Are acum cuvântul domnul Mirel, uh, Direcția Generală din partea Comisiei. Uh, thank you, uh, Chairman. Chairman, we would like... Mulțumesc, domnule președinte. Și noi am dorit să ne aducem contribuția pentru a îmbunătăți acest raport, care este oricum excelent, Aș dori să fac în acest sens câteva remarci în ceea ce privește Constituția din uh, Bosnia și Herțegovina, Constituție care încalcă Comisia Europeană a Drepturilor Omului și care încalcă și articolul 2 al tratatului SEA pentru liber schimb. Ar fi foarte important să indicăm și acest lucru în raport. În al doilea rând, o remarcă la fel de importantă în ceea ce privește liberalizarea vizelor. de, având în vedere că pragurile impuse nu au fost îndeplinite și că rămân câteva lacune de acoperit, atunci ar fi bine să vină din partea noastră o puternică încurajare și din partea autorităților pentru a ne asigura că Bosnia și Herțegovina își face temele de casă. Mulțumesc! Nu în ultimul rând, spune președintele, are cuvântul doamna Pac, raportoarea. Raportoarea. Mulțumesc! Îi spun doamnei Boscurt că locurile de muncă sunt importante, este importantă și dezvoltarea economică, dar pentru asta avem nevoie de o piață internă în Bosnia-Herzegovina. și Nu avem o piață internă în Bosnia, lucru care este absolut de neconceput. Pentru că, iată, tocmai de aceea, crearea de locuri de muncă și uh, atragerea de firme și de întreprinderi este foarte grea. Nu există o piață internă în Bosnia. Desigur, în amendamentele uh, uh, în calcul, luate în calcul, sunt uh, menționate etniile, printre care și etnia romă și trebuie menționată în continuare, dar uh, Ehm, după cum am spus, femeile nu reprezintă o minoritate în sine, femeile reprezintă o categorie aparte aici. Ei bine, discutând totuși despre minorități, discutând despre chestiunile eh, sexuale de care trebuie să ținem cont, aceste lucruri eh, nu știm încă, trebuie să vedem dacă le vom include sau nu în raport. În ceea ce privește Constituția, acest subiect a fost abordat de mine pentru că este foarte important și după cum a spus și domnul Mirel înainte, uh, Um, tema Curții, de, Curții Europene de Justiție. Ei bine, trebuie să acționăm înainte de alegeri. Dar dacă este să ne uităm la calendar, vom vedea că nu rămâne suficient timp pentru a face acest lucru. Pretindem și noi acest lucru, vrem să se întâmple, dar timpul nu este de partea noastră. Deja suntem în luna mai, până vom lua o decizie suntem în iunie și mai rămân doar 3 sau 4 luni până la alegeri și nu știu dacă fizic este fezabil. Ne dorim cu toții să se întâmple acest lucru, dar nu mai prea avem timp, pentru că, iată, am așteptat mult prea mult. Colegilor Uh, care s-au uh, exprimat în ceea ce privește ajutorul uh, oferit acestei țări, țin să le spun că dacă este să nu arătăm solidaritate, față de Bosnia, atunci am putea spune că putem trata atât de bine să nu arătăm solidaritate nici față de Grecia, aflată la Ananghie. Ei bine, dacă oferim ajutor, atunci trebuie să o facem cum se cuvine am, practic, trebuie să ne asigurăm că în Bosnia lucrurile să meargă așa cum ar trebui. Au existat foarte multe lacune care au fost deja acoperite, dar trebuie să mergem mai departe. După cum am spus, uh, prin liberalizarea vizelor nu schimbăm țara, ci îi ajutăm pe oamenii de acolo să nu mai sufere de acest complex al inferiorității, să nu mai fie priviți astfel în momentul în care călătoresc. Vedem că în Bosnia și Herțegovina Există trei mari etnii reprezentate la nivelul cetățenilor și, dacă este să gândim în alți termeni, uh, la liberalizarea vizelor cu Serbia, ei bine, nu putem să spunem um, că două etnii au voie să călătorească, să circule liber și o etnie nu. Ar fi o discriminare la adresa unui popor care deja a avut mult prea mult de suferit. Așadar, nu putem să schimbăm foarte multe cu acest raport, dar ce putem face este să ne exprimăm clar și răspicat opinia și aș aprecia tare mult dacă m-ați ajuta să exprim această opinie comună. Nu ne ajută la nimic să fim prietenoși și politicoși, nu. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume în fața politicienilor din Bosnia, pentru că, iată, populația de acolo are încredere mai mare în noi cei de aici de la Parlament decât în politicienii locali. Totuși, am inclus un nou amendament în care solicit cetățenilor să participe la alegeri, pentru că cei care nu participă la alegeri lasă decizia în mâinile celor care îi aduc la putere, își aduc la putere oamenii prin propagandă. Așadar, sper ca, această, ca acest apel să fie susținut de toată lumea, astfel încât, iată, situația să uh, devină dificilă pentru crearea unui guvern în Bosnia, astfel încât să le dea politicienilor de gândit și ca acestea să întreprindă acțiuni în favoarea cetățenilor și nu în favoarea intereselor proprii. Mulțumesc! Bine! Felicitări, mulțumesc! Trecem la următorul punct. Domnul Svoboda dorea să ia cuvântul să facă vreun comentariu? Nu. Nu, ziceam că trebuie să votăm cu cine trebuie, asta aveam să zic. Toată lumea e, nu se încadrează în această categorie, nu? Bun. Propunerea de rezoluție în legătură cu integrarea mai degrabă cu procesul de integrare europeană a provinciei Kosovo. Și avem un prim schimb de opinii și aici uh, este vorba de colega noastră, doamna Urlike Lunacek. Deja s-a dezbătut aceste chestiuni în, legătură, în cadrul grupului de lucru privind Balcanii, în comisia noastră, vreau să spun, și în urma acestei dezbateri, doamna a, uh, raportor a introdus mai multe modificări și precizări. Profit de ocazie, înainte de a da cuvântul doamnei Lunacek, pentru că doresc să vă reamintesc că după amiază vine în comisie ministrul de externe al Kosovo, domnul Skender Izeni. Și atunci, acesta fiind zis, are cuvântul doamna Luna Cec. thank you, uh, Mr. President. And, uh, yeah, we can use... Mulțumesc, domnule președinte, și profit uh, de ocazie. Eu zic să folosim această jumătate de oră și ca să prezint eu raportul și ca să-mi spuneți că sunteți de acord, da, uh, sper că sunteți de acord cu marea majoritate a celor scrise de mine, însă aștept să mi se sublinieze și aspectele controversate. Mi-am uh, am inclus o serie de chestiuni în acest raport, așa cum a spus, a discutat și în grupul despre Balcanii Occidentali. Și acesta este un an foarte important pentru Kosovo în sensul că și guvernul de acolo și ULEC și toate agențiile uh, și tot ce ține de relațiile cu această zonă sunt implicate pentru că deja au trecut doi ani, mă rog, doi ani și ceva vor fi trecut de la proclamarea independenței și este esențial pentru cetățenii din Kosovo să aibă senzația că există continuitate și că se fac progrese în viața lor de zi cu zi. Bun, simpla independență, faptul că te declari independența nu rezolvă problemele. Există încă probleme în viața de zi cu zi care trebuie să fie soluționate și mai multe uh, entități sunt implicate în acest proces. Să încep așadar cu uh, esența, nu intru în detalii, pentru că vreau să vă rămână timp pentru comentarii, deci mi se pare esențial că, din punctul de vedere al Uniunii Europene și al Parlamentului, integrarea acestei țări în europeană este o prioritate a UE și liberalizarea vizelor este de asemenea și o prioritate pentru, și pentru Kosovo. Știu că nu se va întâmpla anul acesta acest lucru, dar în ceea ce ne privește, noi, Parlamentul European, am uh, fost obiectul unor presiuni de multă vreme ca toți cetățenii din fosta Iugoslavie să fie liberi să circule și noi dorim ca acest lucru să se întâmple și pentru cetățenii kosovar de îndată ce Comisia va uh, trece la uh, crearea foii de parcurs pentru această Uh, țară. Cred că este una dintre motivele de îngrijorare pentru mine și am văzut și la fața locului această chestiune. Chiar am fost săptămâna trecută în Kosovo timp de patru zile pentru cea de-a treia vizită. Spuneam ce mă îngrijorează pe mine este următorul lucru. El nu reiese foarte clar din raport, dar îl voi spune aici clar și răspicat. Mă îngrijorează faptul că acolo nu există o abordare comună a Uniunii Europene um, cu toate statele membre. Nu avem o abordare comună. Uh, noi trebuie să sprijinim oamenii din Kosovo, orice ar fi albanezi, sârbi, ce ar fi, trebuie să-i sprijinim pe toți. De aceea am și spus acest lucru, că ne dorim ca statele membre totuși să accelereze acest proces de uniformizare a abordărilor, pentru că dacă nu pierdem teren, pierdem uh, teren, pierdem timp, pierdem bani, uh, cetățenii europeni merg acolo și lucrează în slujba acestui interes. Eu cred că acest lucru se transformă din ce în ce mai mult într-o problemă. De asemenea, am subliniat relația cu Serbia și sper, sper că vor avea relații de bună vecinătate pe viitor și va exista o cooperare transfrontalieră reușită pentru că este importantă această relație bună între Serbia și Kosovo. De asemenea, Există o serie de uh, dificultăți în ceea ce privește înlesnirea vizelor. Înțeleg că anumite state membre, încă o dată, spre exemplu, anumite țări membre cer 60 de euro în loc de 35 de euro pe viză, spre exemplu. Eu zic că a venit momentul să arătăm că Uniunea Europeană și statele membre au o unică abordare, deci toată lumea plătește 35 de euro și nu uh, cât îi cere altcineva. Situația după primul proces electoral de anul trecut, mă refer la alegerile locale, eu zic că s-au derulat foarte bine și acest lucru apare în raport și aș mai adăuga un lucru, încă un amendament cu privire la cât de important este să sprijinim administrația care a fost aleasă în enclavele sârbe. Am vizitat, uh, am fost la Șrâpțe când, în sâmbătă, săptămâna trecută și au spus că sunt îngrijorați de existența unor structuri paralele în Serbia, însă au spus în același timp că au nevoie și ei de sprijin. Uh, acest sprijin a cam uh, scăzut, a cam atenuat pentru că toată lumea se concentrează pe zona de nord. Și este important să continuăm acest proces de sprijin și pentru procesul electoral uh, și să nu pierdem din vedere strategia pentru zona de nord cu participarea Uniunii Europene, spuneam, și uh, Uh, toată lumea e mulțumită că a fost demarat acest proces, însă mai există un amendament care se referă la intimidarea uh, societății civile din Nord. E vorba de, uh, mă rog, um, sârbii care ar fi dornici să coopereze cu guvernul și care ar fi intimidați. Acest lucru sigur că ne îngrijorează. Nu cred că este singurul motiv de îngrijorare. În ceea ce privește reușita EULEX, cred că aici ne aflăm într-o situație critică. Am mai vorbit și înainte, o să discut și cu domnul Schendi când va veni după amiază, dimineață în fața noastră, vă spuneam că s-a făcut uh, acest prim demers Eh, la nivelul, s-au făcut razi în Casa Ministrului Transportului, la Ministerul Transporturilor, deoarece s-au făcut cercetări că, vezi, Doamne, ar fi fost implicat alături de alți oameni din minister în cazuri de corupție. Eu sper că aceste razi și, mă rog, că Eulexul până la urmă va avea o uh, atitudine corectă, să se respecte procedura judiciară corectă. Am vrut să subliniez acest lucru. Combaterea corupției trebuie să se întâmple la toate nivelurile, inclusiv la conducere. Și firește, există și alte cazuri, spre exemplu, uh, politizarea uh, acesteia. Uh, s-a mai vorbit acolo, sigur, de pluripartidismul în presă, a vorbit despre acest lucru și doamna Doris Pac, există chiar un grup de lucru, mai există o problemă cea a învățământului, chestiunile lingvistice pe care le-a subliniat și Zoran Thaler și așa mai departe și e vorba de a Problema, problemele de mediu, problemele de alimentare energetică, de transport, trebuie și ele subliniate aici. Mă rog, mă opresc aici, prefer să faceți dumneavoastră comentarii decât să o țin eu aici cu lectura din propriul raport. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Lunacek, și acum are cuvântul domnul Panțeri, care este raportor din umbră din partea socialiștilor. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac și eu unele observații foarte concise. Cred și eu că doamna Lunacek a făcut o treabă foarte bună în redactarea raportului pentru că mi se pare că pe fond sunt surprinse toate lucrurile esențiale și anume acela de a stimula înregistrarea de progrese ale Kosovo către Uniunea Europeană. După părerea mea, este de neconceput ca această țară să fie lăsată așa uh, în suspans, pentru că acest lucru ar avea efecte negative asupra întregii regiuni din numărate puncte de vedere. După cum mai cred că nu putem să ne permitem luxul de a o ține una într-una cu o dezbatere fără sfârșit, trebuie să ne concentrăm pe nevoia de a menține stabilitatea în regiune și cred că este un lucru esențial, și anume Uniunea Europeană trebuie să fie principalul actor implicat în viitorul cost Kosovo. Există și probleme pentru că situația în Kosovo nu este una ideală, deoarece nu consider că nu văd în ce mod politica Uniunii Europene uh, este bine orientată către Kosovo. Aș putea înțelege anumite opinii diferite care știu că există, însă i-aș invita pe aceștia, ca măcar aici în Parlament, aș face o invitație ca măcar aici în Parlament să existe o viziune comună, comunitară și nu una interguvernamentală, pentru că dacă tot arătăm cu degetul spre probleme, nu mai avem timp să le rezolvăm și mai ales că traversăm și o criză financiară care afectează foarte mult anumite țări. Eu cred că această abordare reiese în acest raport al doamnei Lunacek și de aceea și sunt de acord cu el. Ar fi anumite aspecte însă unde se impune să delimităm mai clar conținutul raportului tocmai pentru că trebuie să atingem obiectivele enumerate acolo. Și în mod deosebit sunt trei aceste chestiuni. Prima se referă la uh, faptul că acolo unde în raport se face o invitație către statele membre, inclusiv acele state membre care nu au recunoscut uh, Kosovo, să aibă o abordare comună, un concept care în sine este corect, însă la ce, ce să facem cu abordare comună? De ce mă rog? Eu cred că este absolut obligatoriu ca în raport să fie trecut că această abordare comună trebuie să pornească de la ideea că statutul juridic al Kosovo reprezintă un, o, un punct pe care să nu mai discutăm, deci nu mai cale de întoarcere, pentru că trebuie discutată această chestiune. O a doua chestiune se referă la acea cerință de a consolida ideea unei cooperări regionale care să facă parte dintre criteriile politice de integrare europeană, inclusiv relația de bună vecinătate. Și spun acest lucru deoarece consider că este cazul să devină evident că există o legătură obiectivă între evoluția Kosovo și candidatura Serbiei la Uniunea Europeană. Știu că există păreri diferite, în sensul că nu, nu există, vezi, doamne, nicio legătură, ba eu zic că există o legătură foarte clară. Și cei mai mulți dintre noi au subliniat acest lucru, după părerea mea chiar pe bună dreptate, au subliniat anumite motive de îngrijorare în legătură cu rolul EULEX cu privire la faptul că nu s-au atins obiectivele prevăzute pentru această zonă. Eu cred că ar fi util, nu știu dacă formula este cea mai fericită, dar aș zice că așa trebuie să facem, să se înființeze o comisie ad hoc pentru a reprezenta Comisia Parlamentului European și la care să participe și sigur și experți, pentru a se urmări toate evoluțiile activității EULEX, pentru că de aceste activități depinde foarte tare credibilitatea Uniunii Europene în acea țară. Firește că aceste trei puncte vor apărea sub formă de amendamente, în orice caz, insist să spun că colega Luna Cec a făcut o treabă foarte bună, vă mulțumesc. Bine. În acest moment dau cuvântul celorlalți colegi, timp de câte două minute fiecare, începând cu domnul Danjean. Vă rog. Merci, monsieur le président. Je voudrais d'abord... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe doamna Cec pentru raportul său, care este foarte bun, chiar remarcabil. Uh, mai ales pe marginea unei situații atât de complexe și delicate. Și aș sublinia două puncte mai importante și două mai puțin importante. Mai întâi aș dori să amintesc faptul că stabilitatea a fost garantată în Kosovo prin CAFOR, prin EULEX, prin guvernul din Kosovo și, bineînțeles, și prin guvernul de la Belgrad, care s-a abținut de la orice act provocator sau uh, uh, de la orice fel de răspuns care să nu fie doar într-un cadru strict diplomatic. Și foarte foarte mulți dintre cei care nu au uh, recunoscut uh, uh, Kosovo și care au prezis haosul, e bine, s-au înșelat. Un al doilea punct în ceea ce privește aliniatul 13 din raportul dumneavoastră. Ați evocat cazul Curtii. Eu cred că menționarea acestui caz nu e binevenită, nu merită atâta publicitate. Uh, cream un fel de audiere și publicitate artificială. Acum, dacă îmi permiteți, două puncte mai importante. Mă refer la punctul 4 și anume relațiile cu Sârbia. Cred că este de datoria noastră să anticipăm lucrurile și să vedem care va fi, vor fi relațiile pe viitor. Deocamdată ele sunt inexistente. Trebuie să încurajăm dialogul între Serbia și Kosovo. Cu toții știm că dialogul la nivel politic este foarte complicat, însă am putea poate să instaurăm un dialog la nivel funcțional, în așa fel încât ulterior să ajungem la un dialog politic. Noi, Parlamentul European, trebuie să cerem cu tărie acest dialog. Nu se poate accepta ca acești oameni să nu discute între ei, în ciuda tuturor dificultăților. Adaug încă un lucru conducătorii din Kosovo încă se află sub mandat de arestare și nu cred că această diplomație a mandatului de arestare să fie o, o, o, o metodă diplomatică foarte bună. E adevărat că există probleme care datează de pe timpul războiului, dar știm că uh, Serbia a lansat un mandat de arestare pe motiv de uh, secesiune uh, pentru un alt conducător din Kosovo. Apoi, uh, în ceea ce privește situația din Nord, situația din Nord este una particulară, sensibilă, delicată și cred că trebuie să amintim uh, faptul că nu putem accepta uh, detașarea Nordului. Știu că mulți din Belgrad ar fi tentați de o astfel de uh, posibilitate, dar trebuie să continuăm abordarea noastră în mod, aș spune eu, treptat. Uh, ar trebui să existe o prezență internațională, spun unii cel puțin, uh, o prezență internațională masivă în partea nord a Kosovo. Ei bine, nu cred că este uh, metoda cea mai bună. Există anumite mecanisme și poate că pe baza acestor mecanisme am putea să uh, instaurăm un dialog, un dialog la Priștina. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Severin. Mulțumesc, domnule președinte. Trei puncte. Mai întâi. După părerea mea, Înainte de a vorbi despre integrarea europeană a Kosovo, ar trebui să vorbim despre asistență pentru Kosovo, în așa fel încât să devină o entitate durabilă, de sine stătătoare și funcțională. Iată deci prima urgență. Abia mai târziu vom putea vorbi despre integrarea europeană a Kosovo. Punctul 2. Da, sunt de acord că există o legătură între Serbia și Kosovo în momentul în care evocăm uh, subiectul acesta al uh, integrării europene și a relațiilor cu Uniunea Europeană. Însă asta, în această legătură nu înseamnă că nu putem să punem anumite condiții uh, Sârbiei în funcție de politica sa față de Kosovo. Eu cred că nu aceasta este legătura cea mai evidentă. Legătura cea mai evidentă este că putem găsi o soluție pentru întreaga regiune în așa fel încât uh, această regiune să poată să regăsească un uh, nivel uh, de legalitate corect și acceptabil. Iar cel al treilea punct pe care vreau să-l subliniez este că ar trebui să evităm politica struțului care uh, își bagă capul în nisip de fiecare dată că se confruntă cu o problemă. Noi știm că avem o problemă și anume că nu avem o poziție comună față de Kosovo. Și atunci aș dori să cer tuturor celor care uh, nu pot să cer celor care au recunoscut Kosovo să retragă uh, această acceptare, nu putem să cerem nici celor care nu au recunoscut să recunoască. Știm că în momentul de față nu avem o soluție, însă pentru a găsi acea abordare comună, așa cum spunea colegul, ar trebui poate mai întâi să avem o agen agendă comună pentru viitor și nu pentru trecut. De aceea aș aprecia ca în raport să putem deja să evocăm anumite idei uh, care ar putea, într-adevăr, să ne dea o idee despre unde ar trebui să ajungem, care ar fi uh, drumul acela pas cu pas. Uh, nu cred că putem să găsim o, o, o rezolvare uh, individuală pe țară, ci avem nevoie de o rezolvare a situației pe ansamblu, în întreaga regiune. Parola la colega Muniz. Mulțumesc. Care acum cuvântul domnul Muniz? Eh, Mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt de acord cu ceea ce spunea domnul Severin. E vorba de stabilitatea în regiune și existența unui guvern pro-european în Serbia care consideră că are un viitor european. Iată că ar fi o posibilitate ca diferite țări din Uniunea Europeană și o mare parte din uh, țările din, la nivel internațional nu au recunoscut uh, Uh, declarația de independență unilaterală a Kosovo. Pentru că nu exista un acord prealabil între diferitele părți implicate și pentru că nu a fost implicat Consiliul de Securitate. Iată, deci, două argumente care uh, uh, pot fi utilizate pentru a nu cere acestor țări care nu au recunoscut Kosovo să facă acest lucru acum. Apoi, nu cred că Kosovo se află în poziția de a cere această recunoaștere statelor membre ale Uniunii Europene. E adevărat că e vorba de o valoare adăugată și anume există o proximitate cu guvernul în uh, Serbia și faptul că acest guvern își dorește integrarea europeană. Iar în acest sens, Modul în care trebuie să utilizăm denumirea Kosovo în toate rapoartele pe care le avem este o denumire care a fost evocată de domnul Donjon și doamna Fayon în ceea ce privește liberalizarea vizelor în acele rapoarte E bine, Kosovo trebuie să respecte diferitele poziții ale statelor membre din Uniunea Europeană, trebuie să regăsească un sistem de legalitate, un nivel de legalitate care se poate fi uh, recunoscut de întreaga comunitate internațională și mă refer la rezoluția 244 a Națiunilor Unite. Doresc să o salut pe doamna Luna, ce care a făcut o muncă de conținut, de fond foarte importantă, însă e adevărat că intenția era una pozitivă, constructivă, însă e nevoie de anumite nuanțe. E vorba de nuanțe mai ales legate de uh, recunoașterea internațională a Kosovo, nivelul de legalitate al acestei țări și faptul că uh, declarația de independență trebuie să facă cu strictă respectare a criteriilor prevăzute de Consiliul de Securitate. Mulțumesc, spune domnul președinte. Aș dori mai întâi să vă anunț că ședința noastră va uh, începe după amiază la ora 3 și un sfert în loc de ora 3. Pentru că primul punct de pe ordinea de zi este un schimb de opinii cu ministrul afacerilor externe din Kosovo, Skender Hiseni. Deci la ora 15 și 15. Deci acum dau cuvântul domnului Kacin. dialogul Serbia în Kosovo. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să subliniez nevoia de dialog dintre Serbia și Kosovo, dar trebuie să răspund și intervenției domnului Danjean, care a spus că este foarte dificil să stabilești relațiile între vecini dacă nu există un dialog. Este foarte dificil însă să ai relații de vecinătate în momentul în care Serbia nu vede Kosovo ca fiind un vecin, ci o parte a Serbiei. Serbia, iată, se află în situația de a nu recunoaște Kosovo. Situația este neclară. Și aceasta este problema cheie care planează asupra Serbiei, regiunii Kosovo și altor țări din uh, regiuni din Uniunea Europeană. Sper că dialogul între Belgrad și Priștina va duce la cooperare între reprezentanții ambelor țări pe 2 iunie la Comisia de la Sarajevo. Este un aspect crucial pentru întărirea dialogului și pentru progresul ulterior. A doua chestiune este aceea a dilemei participării și uh, Uh, dintre participare și segregare. Uh, serbii au câștigat alegerile locale, au administrație locală și această administrație locală nu are mijloacele financiare de care ar trebui să dispună și acum, având în vedere că Serbii au ajuns la putere, nu vor putea să stabilească anumite obiective promise cetățenilor, motiv pentru care trebuie să asigurăm ajutor financiar pentru comunitatea sârbă din Kosovo, pentru ca aceștia să fie mai apoi în măsură să restabilească încrederea cetățenilor în autoritățile locale. Nu sunt de acord cu colegii care vin și spun că trebuie să menținem stabilitatea, pentru că Kosovo este stabilă de ceva vreme încoace, ceea ce trebuie să facem este să întărim stabilitatea. În lumina acestor aspecte este foarte important că am avut, um, uh, am inaugurat deschiderea unui centru european în, în partea nord a Kosovo. Un uh, fapt, iată, care trebuie salutat. Sigur, Toată lumea așteaptă să fie acum îndeplinite promisiunile făcute de Consiliul European și Parlamentul European acestei regiuni, motiv pentru care trebuie să cerem Comisiei și Consiliului să uh, se țină de promisiunile făcute. Felicitări, doamne raportor, și vă mulțumesc pentru atenție. La parola al... Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Taler. Mulțumim, domnule Cacin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să o felicit pe doamna Luna Cec pentru faptul că a abordat această temă spinoasă reprezentată de Kosovo. Într-adevăr, activitatea întreprinsă de a fost excelentă. Kosovo reprezintă o problemă pentru multe țări. Spun acest lucru fără ezitare. Deja am avut această problemă în Iugoslavia, în Serbia. Milosevic a încercat să abordeze această chestiune deportând populația de albanezi și iată acum, în urma acestor acțiuni, a rezultat un Kosovo independent. Haideți să nu uh, mai fim naivi și să recunoaștem motivul pentru care există astăzi Kosovo. Cred că ar trebui să cerem ca Priștina și Belgradul să stabilească un dialog și pentru a face acest lucru, cea mai bună abordare comunitară ar fi aceea de a fi cu toții pragmatici, pentru că altă soluție nu există. Practic, Kosovo și Serbia vor fi reunite doar în momentul în care devin membre ale Uniunii Europene. Este o întrebare retorică. N-are sens să ne întrebăm acum dacă Kosovo se va reintegra în Serbia sau dacă Serbia va reuși să facă față tuturor acestor schimbări. Pe de altă parte, doresc să îi felicit pe cei la putere în Belgrad pentru abordarea rațională Ideea de bază acum este că acest dialog trebuie să ia naștere și trebuie să țină seama de chestiunile practice. În concluzie, doresc să urez președinției spaniole mult succes cu organizarea conferinței uh, privind uh, regiunea Balcanilor de la Sarajevo. Acum constatăm foarte clar ce greșeală s-a comis în momentul în care a fost ignorată conferința de la, privind Balcanii um, din Slovenia de la sfârșitul lunii martie. Ar fi putut fi un exercițiu foarte bun pentru conferința de la Sarajevo. Acum însă Președinția care nu și-a făcut temele de casă atunci se confruntă cu aceeași problemă iarăși, și anume aceea de a duce la masa negocierilor Belgradul și Priștina într-o conferință privind această regiune. Sper că soluția va fi una rezonabilă. Mulțumesc foarte mult și acum doamna Cop și apoi doamna Nicolai și apoi domnul Tăcheș. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu aș dori la rândul meu să mulțumesc doamnei Cec pentru eforturile pe care le-a făcut pentru a se ocupa de o problemă atât de spinoasă, așa cum a spus și colegul nostru, domnul Taler. Avem de-a face aici cu o chestiune cât se poate de spinoasă, chiar că aruncăm pisica. E vorba de o problemă care ține de statut și avem de-a face aici cu o problemă care ține de statutul Kosovo, de rezoluția Parlamentului European și aici trebuie să vedem care sunt zonele de convergență, dacă ele există. Și anume, cei care au recunoscut independența Kosovo, însă să vedem și ce cred cei care nu au recunoscut independența Kosovo. Și aici uh, trebuie să repet încă o dată că țările nu devin independente uh, în urma unei majorități, ci ele devin independente dacă se respectă prevederile de drept internațional și dacă aceste, aceste condiții nu sunt respectate în ceea ce privește Kosovo. Așadar, uh, problema temeiului legal care apare în textul doamnei Lunacek este una cât se poate de importantă și sunt de acord cu ceea ce a spus colega mea, pentru că se impune să facem aici trimitere la Kosovo în baza rezoluției 1244. Problema însă este una foarte profundă. Dacă ne ocupăm de problema Kosovo și de Serbia, Serbia, asemenea tuturor țărilor din Balcanii Occidentale, a fost obligată să accepte o condiție în plus, un criteriu de aderare suplimentar, cu alte cuvinte, cooperarea acestei țări cu, cu Tribunalul Penal Internațional în, pentru fosta Iugoslavie. Și constatăm că apare un nou criteriu, cu alte cuvinte, recunoașterea Kosovo. Un criteriu criteriu de fapte și trebuie să avem mare grijă ca nu cumva să exagerăm cu presiunea pe care o exercităm asupra unui guvern pro-european pe care îl avem la Belgrad. Iar în ceea ce privește uh, cum EULEX, sunt de acord cu ceea ce a spus colegul nostru, domnul Donjon, într-adevăr se impune să insistăm pe aplicarea progresivă a programului EULEX, deoarece dacă nu facem acest lucru, vor fi reacții foarte importante, foarte semnificative și cred că atenția pe care o acordăm problemelor regionale regionale și uh, de care se ocupe ULEX, acest lucru a permis evitarea unor conflicte și cred că aceasta este calea pe care trebuie să continuăm. Și în sfârșit, un alt punct, e vorba de crima organizată constatăm că există o trimitere la crima organizată în ceea ce privește Nordul, la punctul 9. Aș dori să-mi răspundă doamna Cec, pentru că știm foarte bine că această problemă se referă la întreg teritoriul. Uh, în sfârșit, aș dori să revenim la un alineat în legătură cu protecția patrimoniului cultural din Kosovo, mai ales în ceea ce privește mănăstirile ortodoxe. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Nicolai și, în sfârșit, domnul Tăcheș. Vă rog să fiți foarte conciși. Mulțumesc, domnule președinte. N-am să încerc o abordare politică pentru că riscă să devină politicianiste, ci una care ține de reguli și în special de regulile de drept internațional și de drept comunitar. Uh, discutabil statutul juridic al Kosovo în raport de regulile internaționale, probabil vom avea o opinie juridică în curând și ea ne va lămuri în ce măsură aceste standarde internaționale mai sunt valabile pentru întreaga planetă sau pentru comunitățile regionale dar eu cred că putem discuta despre acest subiect doar în limitele în care nu înțelegem să abandonăm și criteriile de la Copenhaga, care, în opinia mea, sunt vitale pentru a considera un uh, stat eligibil de a fi partener în uh, structurile europene. Și din acest punct de vedere, raportul doamnei Lunacek face o radiografie quasi corectă a uh, situației din teritoriu. Cu siguranță însă, pentru ca uh, stabilitatea să fie asigurată, ea este asigurată în plan politic, dar o stabilitate politică, constatăm și noi cât de precară este pentru țări stabile din punct de vedere economic și social. Și ceea ce mă îngrijorează pe mine este faptul că nu putem vorbi despre o piață economică, nu putem vorbi despre o economie Putem vorbi de chestiuni sociale care țin de un șomaj de peste 40% și toate acestea riscă să antreneze o dereglare a statutului social al zonei și nu numai. Uh, și în plus aș dori să subliniez că uh, chestiunile cu care ne confruntăm, uh, care vizează guvernanța și care sunt influențate cel puțin uh, din ceea ce se cunoaște de rețelele de crimă organizată, care acționează nu numai în acest spațiu, ci și în spațiul european, pot crea uh, chestiuni de întrebare cu privire la statutul uh, juridic al acestei zone. Salutăm necesitatea unei stabilități în zonă, a unei cooperări, dar cred că între această stabilitate și respectul cel puțin pentru noi europenii a regulilor de drept trebuie să existe întotdeauna o compatibilizare. Mulțumesc! Cu plăcere. Collega Tokes. Domnul Tokes. Köszönöm, elnök úr. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de părere că doamna Ulrike Lunacek a depus o muncă foarte bună, dar uh, Dincolo de acest raport, eu sunt de părere că Serbia, Kosovo, integrarea lor sunt chestiuni care nu pot fi separate. Trebuie să ne amintim faptul că uh, în situația actuală a Balcanilor, Kosovo avea un loc anume. E vorba de o consecință a aș spune eu, a moștenirii din partea Milosevic, din partea regimului comunist, uh, Parlamentul European ar trebui să fie mult mai strict în ceea ce privește integrarea Serbiei, pentru că Serbia reprezintă o cheie pentru rezolvarea acestei situației din regiune. Serbia are această cheie a păcii în regiune. Dacă nu putem obține o reconciliere. Uh, nu cred că vom găsi o soluție pentru întreaga regiune. Ar fi foarte bine ca Serbia și Kosovo să instaureze un dialog, să discute, însă vedem că deja noi, cei 27 de state membre, nu reușim să fim de acord asupra unui uh, subiect. Uh, știm că România nu recunoaște Kosovo. Dacă noi înșine, între noi, nu reușim să ajungem la un punct de vedere comun uh, referitor la Kosovo, atunci cum ar putea ei să se înțeleagă între ei? De aceea aș sugera eu ca Spania, România, Slovacia să instaureze dialoguri, iar Uniunea Europeană ar trebui să aibă o singură abordare, o singură poziție unitară referitor la Serbia și Kosovo. Mulțumesc! Înainte de a asculta concluziile doamnei raportor, doamnei Lunacek, Uh, va mai lua cuvântul și domnul Mirel din partea Comisiei Europene, dar vă rog foarte succint, foarte pe scurt. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Lunacek pentru acest raport excelent. Și suntem absolut de acord că anul 2010 este un an esențial pentru Kosovo, însă este un an esențial și pentru noi, ceea ce înseamnă că trebuie să se facă eforturi importante dinspre Priștina în ceea ce privește eh, normele de drept. În ceea ce privește liberalizarea vizelor, da, într-adevăr există promisiunea de a se începe acest proces de liberalizare a vizelor, însă noi întotdeauna am subliniat că există o condiție preliminară, ba chiar două, și anume să există o legislație cu privire la readmisia care să fie adoptată la Priștina în primul rând și, în al doilea rând, să se creeze condițiile necesare pentru reintegrarea persoanelor care s-au întors în Kosovo. Dacă vor fi respectate aceste condiții și noi sperăm acest lucru în luna mai sau luna iunie, atunci, da, avem de gând să lansăm acest proces de liberalizare a vizelor. Cât privește zona de nord, nu e vorba doar de deschiderea unei case a Europei acolo, însă, mai mult decât atât, deja de vreo trei ani de zile Comisia a finanțat o serie de proiecte acolo, de mai multe feluri și deci există o prezență constantă în Nord, iar ca să răspund observații făcute de domnul Cacin, am propus uh, primărilor din, primărilor sârbe care au fost alese recent în Kosovo, autorităților locale, o asistență financiară pentru proiecte la nivel de primării. Cât privește EULEX, da, într-adevăr, avem de face cu o problemă foarte complexă. EULEX, după părerea noastră, a realizat uh, o serie de progrese importante la nivel de vămi, în mod deosebit, care de fapt este și unul dintre uh, domeniile sale, în ceea ce privește poliția, în sensul reintegrării sârbilor uh, kosovari în poliția kosovară. S-a redeschis tribunalul din Mitrovița, însă e adevărat că la nivel judiciar, spre deosebire de celelalte domenii, nu există o deschidere rapidă, pentru că avem de-a face, spre exemplu, cu greu se lansează un dosar de combaterea corupției. E nevoie de probe, e nevoie de respectarea uh, legii adevărat și acest lucru este cel mai greu de făcut. Și o ultimă observare, observație, suntem de acord cu domnul Donjon, în sensul că spre deosebire de toate semnele acestea prevestitoare, nu foarte fericite, chiar și așa, în, uh, în ciuda unor semne nu tocmai îmbucurătoare, s-a menținut stabilitatea Kosovo și acest lucru este îmbucurător. Mulțumesc! Bine, păi foarte bine. Și atunci, doamna Luna, ce care cuvântul pentru concluzii de finale. mulțumesc. Thank you, Mr. President. Thank you also... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor pentru comentariile și observațiile făcute, pentru solicitări și așa mai departe. Preiau toate aceste lucruri și sunt dispusă să le dezbat cu noastră, pentru că, da, după cum vă așteptați, nu sunt de acord cu toată lumea. Sper că voi reuși să Uh, ajung la un uh, acord comun cu toți raportorii din umbră până la data de 22 mai, când este termenul de depunere a amendamentelor și vă rog frumos să mă abordați cu privire la toate chestiunile care sunt importante pentru dumneavoastră. Aș dori să Vă mulțumesc și eu, la rândul meu, împreună cu reprezentanta de la secretariat și cu personalul care îmi stă la dispoziție, pentru că și noastră ați exprimat mulțumiri la adresa mea. Și acum, cu privire la conținut. După cum a spus domnul Donjon, există necesitatea de dialog între Kosovo și Serbia. Sunt de acord. Dar, după cum au spus și ceilalți, se pune întrebarea cine va participa la acest dialog. Eu sunt de părere că trebuie să sprijinim acest dialog care are loc la nivelul societății civile, dialog care mai apoi poate impulsiona și dialogul la nivel guvernamental. Cred că este foarte important ca noi, cei de, de partea europeană, să sprijinim acest demers. Am avut posibilitatea de a discuta cu numeroși oameni și am zărit și o problemă în ceea ce privește um, EULEX și sprijinul acordat investigațiilor. Deci cred că celelalte investigații vor găsi o um, soluție de a ieși din, acest, din această politizare. S-a menționat și faptul că nu ar trebui să existe o condiționalitate la adresa Serbiei pentru uh, integrarea europeană în ceea ce privește recunoașterea independenței Kosovo. Dar trebuie să recunosc că și eu am exprimat anumite critici în legătură cu, cu modul în care a decurs totul acum trei ani, dar cred că acum trebuie să exercităm această presiune asupra Serbiei, pentru că altfel um, nu cred că ar, ne-ar bucura pe vreunul din noi să mai avem un alt caz similar cu Cipru în Uniunea Europeană. Este, iată, o situație la care trebuie să cădem de acord, pentru că ar trebui să ne concentrăm toate eforturile în sprijinirea Serbiei în sprijinirea acestea să recunoască Kosovo. Trebuie să vedem exact cum anume vom face acest uh, lucru. Uh, poate sunt puțin cam directă, dar uh, este important să ne exprimăm clar. După cum a spus și domnul Severin, și anume că în raportul meu am această politică a ostracizării, ei bine, uh, nu uh, am menționat în raport, nu am menționat în raportul meu pe cei cinci care nu au recunoscut independența Kosovo, din potrivă, ideea ca de bază este aceea că, sigur, mi-ar plăcea ca cei cinci să recunoască independența Kosovo, dar sunt conștientă că acest lucru se va realiza foarte dificil. Domnul Cacin și domnul Thaler, ambii, s-au referit la conferința de la Sarajevo. Uh, nu este un lucru de inclus în raport, dar sper din tot sufletul că președinția spaniolă va înregistra un mare succes uh, la conferința de la Sarajevo și rezultatele ce se vor, uh, la cel care se vor ajunge acolo. Aș dori de asemenea să menționez faptul că avem și un conflict cu partenerul nostru transatlantic, cu SUA, în programul EULEX și trebuie să vedem exact cum anume vom sprijini EULEX pe mai departe. Domnul Mirel a menționat acum un lucru pentru care îi mulțumesc și anume procesul liberalizării vizelor. Să sperăm că dacă Kosovo va îndeplini precondițiile pentru acest proces, acesta va fi inițiat. Trebuie să subliniez însă faptul că toți miniștrii cu care am discutat eu în Kosovo au spus că da, vrem să semnăm acest acord, vrem să aducem refugiații înapoi, dar este și o chestiune de bani și de resurse. Kosovo nu are deocamdată banii pentru a face acest lucru. Ei încearcă să facă asta, în special pentru cei de etnie romă, dar nu pot deocamdată. Și acum îmi doresc să-mi exprim critica la adresa unor state membre. Nu văd de ce 10.000 de oameni din Germania reprezintă o asemenea problemă pentru o astfel de țară, pentru că, iată, același număr de oameni va reprezenta o problemă mare pentru Kosovo dacă se va recurge la reîntoarcerea lor. Dar este foarte important să începem cu o foaie de parcurs dialogul pentru liberalizare. Vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor colegilor, mulțumesc raport.